Good afternoon, colleagues, and... Bună ziua, dragi colegi, și bine ați revenit la Comisia Liba. La mulți ani tuturor. Sper că ați avut o vacanță odihnitoare și dacă nu aveți uh, observații, ordinea de zi este considerată a fi adoptată. Din punctul de vedere al regimului lingvistic, astăzi nu avem interpretare în daneză, croată și irlandeză. Trebuie să adoptăm procesul verbal la reuniunii din 5 octombrie. Dacă nu există obiecții, acest proces verbal este adoptat. Astăzi, dragi colegi, începem cu punctul 4 de pe ordinea de zi, misiunea LIBE de la Tunis, din Tunisia, între 18 și 21 septembrie 2017. Alături de noi este, sunt câțiva colegi, inclusiv ambasadorul Tunisiei la Uniunea Europeană. Misiunea Comisiei Libă din uh, Tunisia a fost una importantă. Am organizat-o pentru a înțelege mai bine cooperarea în, dintre Uniunea Europeană și Tunisia, dar și relațiile cu Libia în domeniul uh, gestionării fluxurilor migratorii și a frontierelor și în acest context misiunea, delegația noastră s-a întâlnit cu mai, mulți, uh, mai multe părți interesate din și reprezentanți din ambele state, reprezentanții ai diferitelor reprezentanții a Uniunii Europene, a Organizației Națiunilor Unite și cu reprezentanța mai multor organizații din societatea civilă. Și discuția de astăzi pleacă de la un proiect de raport vis-a-vis -vis de care toți membrii delegației pot să își exprime comentarii sau observații orale sau înscris. În calitate de președinte al acestei delegații, aș dori să mulțumesc, în primul rând, autorităților din Tunisia și ambasadorului Tunisiei pentru, această, pentru faptul că a făcut posibil această vizită atât de importantă mai ales uh, din punctul de vedere al înțelegerii uh, relațiilor existente între Tunisia și Libia. Am avut un acces extraordinar, am putut să discutăm cu persoane afectate în mod direct de situația migratorie și dacă membrii delegației doresc, le dau ocazia să intervină acum. Marie Cristina, ai participat și tu la această delegație. Nu știu dacă dorești să iei prima cuvântul. Marie Cristin Vergia. Oui, merci, uh, monsieur le président. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu aș dori să repet ce găsim deja în raport, însă vroiam să subliniez câteva puncte care mi s-au părut importante în cadrul acestei vizite. Aș vrea să spun că, în primul rând, această vizita, această delegație s-a concentrat pe situația din Libia, pentru că la început trebuia să mergem în Libia, dar nu am putut să mergem din motive de securitate. De aceea, temerile pe care le aveam față de situația din Libia au fost mai degrabă confirmate. În ceea ce privește realitatea situației migranților, mai ales, dar și situația drepturilor omului în general în uh, țara aceasta devastată de conflicte, am uh, primit confirmări că, într-adevăr, guvernul uh, libian oficial nu controlează decât o parte infimă a acestui teritoriu și chiar dacă am putut să ne întâlnim cu garda de coastă uh, din Libia care venise în Tunisia. Am primit de asemenea confirmare că garda de coastă și paza de coastă nu putea să controleze decât o mică parte a coastelor Libiei. De atunci situația nu s-a ameliorat și nici nu s-a rezolvat. În continuare vedem rapoarte care se adună pe situația deficitară din această zonă, chiar dacă guvernele noastre au luat mai multe măsuri care merg într-o singură direcție, din păcate, adică sunt trimiși oameni în Niger uh, cu riscul de a destabiliza nordul acestei țări, fără să se ia măsuri cu adevărat concrete pentru ca un mare număr al persoanelor care se află pe teritoriul libian să poată să vină pe teritoriul Uniunii Europene. Deci, din contră, se iau măsuri uh, care uh, merg mai degrabă în direcția retrimiterii vaselor către Libia, iar proiectul de crearea unui centru de apel uh, ghișeu în Libia direct pentru ca să se decongestioneze situația, nici nu știu exact cum să spun aici, decongestionare sau ușurare. Deci centrul acesta de apel italian E în continuare un proiect în desfășurare, dar nu funcționează bine pentru că nu se mai folosește acest ghișeu, nu mai se aprovizionează, ca să spunem așa, Europa uh, în această direcție, ci invers mai degrabă. M-a impresionat ceva foarte tare se vorbește mult despre măsurile care trebuie luate pentru persoane, față de persoanele care încalcă drepturile migranților în Libia. Ne-am întâlnit cu organizații internaționale și ne-au spus că nu există un sistem judiciar în Libia și deci că nu există nicio cale de a depune plângere împotriva celor care încalcă aceste drepturi și care sunt de multe ori foarte violenți față de migranți. Deci nu există cale de atac împotriva lor care să se bazeze pe reguli de drept, ceea ce e elementar, e esențial în ceea ce privește regulile uh, care ar fi necesare și vedem o contradicție între realitatea pe teren și discursurile pe care le auzim de multe ori în Uniunea Europeană. După cum am spus și în decembrie, există un decalaj foarte mare între realitate și ceea ce se uh, impune aici ca retorică și ar trebui să ne ocupăm noi, comisia noastră, foarte mult de problemele de acolo. În ceea ce privește Tunisia, fiind dat că am fost în delegație totuși în Tunisia, deși am vorbit foarte mult despre Libia, și despre migranți. Am vorbit și despre migranții din Libia, din Tunisia și cred că aici se poate spune că Tunisia se transformă în urma politicilor uh, europene dintr-un tărâm al emigrației într-unul de imigrație, ceea ce uh, arată însă că țara aceasta nu era pregătită neapărat pentru ca să devină țară de destinație. Trebuie să o ajutăm uh, de aceea și uh, faptul că Tunisia a fost pusă pe o listă neagră în domeniul uh, combaterii terorismului și al uh, spălării banilor nu mi se pare cel mai bun semnal pe care Uniunea Europeană putea să-l dea Tunisiei, având în vedere situația dificilă cu care se confruntă pe plan migrator. Există două elemente în legătură cu situația din Tunisia care m-au frapat. Primul, e necesitatea ca Tunisia să își adapteze aparatul legislativ. Foarte multe amendamente au fost depuse uh, pe uh, masa adunării parlamentare din Tunisia și am discutat cu omologii noștri despre ele pentru ca legislația să fie adoptată mai repede să fie pusă în aplicare și să poată să permită uh, migranților să aibă și ei drepturi, deci o modificare legislativă în acest sens. Și al doilea element este că ne-am întâlnit cu mai mulți migranți care ne-au spus că sunt confruntați cu situații delicate pentru că sunt condamnați uh, la sancțiuni foarte aspre din cauza situației lor de uh, ilegalitate pe teritoriul tunisian. De multe ori sunt chiar obligați, sunt împiedicați să se întoarcă la ei în țară pentru că nu pot plăti <clears throat> amende, amenzile respective și deci nu pot regulariza situația. Există deci o problemă de discurs aici. Tunisia trebuie neapărat să-și revizuiască legislația în domeniu pentru ca să nu mai existe o contradicție atât de evidentă. În ceea ce privește pe tunisieni și cei mai ales care vor să plece în Uniunea Europeană. Eu zic că e foarte important să continuăm să susținem necesitatea unui acord de mobilitate între Uniunea Europeană și Tunisia și dacă informațiile pe care le am eu sunt corecte, negocierile care trebuiau să înceapă au ajuns din nou într-un punct mort pentru că Uniunea Europeană a refuzat ca acordul de mobilitate să se înscrie în cadrul general al discuției uh, care se poartă în momentul de față în cadrul negocierilor cu Tunisia. Vreau să insistăm asupra faptului că un acord de mobilitate are două laturi. Pe de o parte, acordul de readmisie pe care eu îl resping, care uh, este în discuție, dar are și o uh, parte de liberalizare a vizelor care mie nu mi se pare foarte deschisă această parte față de ceea ce așteaptă, de exemplu, tunisienii de la Uniunea Europeană și ar trebui, în orice caz, să existe și o parte de recunoaștere reciprocă a diplomelor, pentru că aici avem un element cheie pentru ca țările din Maghreb în general, dar mai ales Tunisia, să poată să-și găsească un loc uh, aici. Iată, deci, domnule președinte, cam aceasta e concluzia mea. Acestea sunt punctele care mie mi s-au părut importante în cadrul vizitei noastre. Mulțumesc! Thank you, Christine. Îți mulțumesc, Marie Cristin, pentru această intervenție cuprinzătoare și domnul Ștetina, membru PP al delegației, dorește să ia cuvântul, vă rog. Domnilor și domnilor, voi vorbi în limba mea mater- maternă, deci vă rog să uh, vă puneți căștile. Excelențele dumneavoastră, stimați uh, oaspeți din Tunisia, ne bucură faptul că sunteți alături de noi astăzi. Cred că este foarte important să discutăm împreună situația teribilă a refugiaților care ne vizează atât pe noi cât și pe dumneavoastră în Tunisia. Am dori să atrag atenția colegilor asupra unui aspect care pe mine m-a preocupat pe parcursul întregii vizite din uh, Tunisia. Desigur, Ne-am am discutat uh, și chestiunea, chestiunile relevante pentru Tunisia, însă nu am pierdut din vedere ceea ce se întâmpla dincolo de frontieră și anume în Libia. Și pentru Tunisia, chestiunea uh, Libiei este una deosebit de importantă. Și eu aș dori să insist asupra unei întâlniri pe care am avut-o cu un jurnalist Cred că coordonatorul nostru a, ne-a sugerat să avem această întâlnire, Mike Micheles, căruia sper că îi pronunț bine numele. Oricum, este vorba de o persoană care a lucrat în uh, Tunisia în mod constant deja de un an sau de doi ani și s-a preocupat în mod uh, special de traficul de ființe umane. De ce mă refer la acest lucru? Ei bine, în Libia există zeci de jurnaliști care trăiesc, uh, lucrează, își riscă viața în Libia și ne informează în legătură cu ce se întâmplă acolo, la fața locului. În același timp, Uniunea Europeană nu dispune de o ambasadă deschisă la Tripolis. Uniunea Europeană are o reprezentanță diplomatică doar la Tunis. Și poate oficialii europeni vizitează Tripolis câteva ore, după care îl părăsesc din nou, se reîntorc în uh, Tunisia. Și mă întreb cum reușesc să facă față acestor chestiuni atât de complicate dacă nu dau dovadă de grad minim de curaj, așa cum dă, dă dovadă acest jurnalist cu care ne-am întâlnit în Tunisia. Nu aș dori să fiu uh, prea pesimist. În același timp aș dori să vă atrag atenția asupra unei altei întâlniri uh, pe care am avut-o în Tunisia, și anume cu colonelul Masud șeful uh, cooperării internaționale din cadrul uh, pazei de, de coastă uh, libiană. Acest uh, colonel ne-a atras atenția asupra necesității discuțiilor constructive pe care trebuie să le poarte Uniunea Europeană cu Libia. Însă, pentru ca aceste discuții să poată avea loc, Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de curaj și intervenția colonelului Masud, cu ocazia întâlnirii respective, n-a demonstrat că există o soluție la problema actuală, pentru că Uniunea Europeană pune la dispoziție uh, fonduri financiare, pregătește, uh, pregătește grănicerii din paza de coastă libiană, din punct de vedere profesional, deci cooperarea este posibilă, însă dacă diplomații europeni nu vor da dovadă de curajul personal necesar, cred că ne va aștepta o cale lungă. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Dacă nimeni altcineva dintre colegii noștri nu mai dorește să ia cuvântul, aș dori să mulțumesc reprezentanților autorităților din Tunisia. Eu personal și toți membrii delegației din Tunisia am fost impresionați de accesul pe care l-am avut uh, la diferite niveluri, de persoanele cu care, ne-am, uh, cu care am putut să discutăm. A fost o vizită deosebită pentru că am putut uh, evalua situația din Tunisia, dar în același timp și situația din uh, Libia, având uh, întâlniri foarte informative pentru noi și cred că Marie Cristin ne-a oferit un rezumat foarte cuprinzător al uh, obiectivului dublu pe care l-am avut prin vizita noastră din Tunisia și cred că și raportul final pe acest subiect va vorbi de la sine. Deci mulțumesc uh, celor doi colegi care au participat la vista respectivă și au intervenit astăzi. Și, mm, pe de altă parte, dacă nimeni din partea delegației uh, tunisiană dorește să ia cuvântul sau domnul ambasador dorește să ia cuvântul, vă rog, foarte pe scurt. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doar câteva secunde. Mă simt privilegiat că am fost invitat aici. Sunt uh, deja obișnuit să particip la reuniunile Comisiei Libe și este un nou privilegiu astăzi pentru mine, pentru că am lângă mine doi secretari de stat, domnul secretar de stat la afacerile externe și domnul secretar de stat uh, pentru comerț exterior, care au venit în cadrul uh, îmbunătățirii relațiilor dintre Uniunea Europeană și Tunisia la dialogul nostru, iar prietena mea, doamna Vergia, a vorbi despre un subiect pe care nu doream să-l abordez astăzi. Din păcate, însă, Tunisia are o triplă durere, pentru că are un vecin la sud, Libia. Știți foarte bine că am vorbit mai mult de Libia decât de Tunisia. Dar și la începutul lui decembrie, Tunisia a fost listată pe o listă neagră de paradisuri fiscale. Eu zic că Tunisia e un paradis, dar nu un paradis fiscal. Sigur că avem argumente pentru a contra această argumentație, dar uh, după câteva zile de la proclamarea ei ca paradis fiscal, am ajuns din nou pe altă listă și anume lista țărilor care sunt uh, participă la finanțarea terorismului și la spălarea banului, banilor. Mă sperie într-un fel și mă șochează că din 2011 suntem confruntați cu acest nou fenomen care a apărut atunci, terorismul. Înainte de aceasta noi nu știam nici de arme, nici de droguri, nici de spălarea banilor și nici de uh, traficul de persoane. Din păcate însă de atunci situația a evoluat foarte mult într-un sens negativ și noi suntem confruntați cu această problemă. Faptul că Tunisia a fost pusă pe listă e un lucru șocant pentru noi și ne-am dori ca Tunisia să primească timpul necesar pentru ca să explice și să demonstreze că se află pe drumul cel bun, că suntem pe cale să facem reforme importante. Știți că deputații uh, tunisieni nu au birou, nu au asistenți și au un teanc de dosare pe masă pentru ca să examineze toate textele de lege. Trebuie să ne dați puțin timp pentru ca să reușim să organizăm uh, lucrurile, să argumentăm uh, și să ne stabilim procedurile. Asta este ceea ce noi ne-am dorit Iar în ceea ce privește lista neagră, avem speranța că după ce a venit cu întârziere scrisoarea Ministrului Finanțelor, nu a fost uh, examinat, nu a fost citită la timp, am fost puși imediat pe lista neagră. Pe mine mă șochează așa ceva, pentru că există totuși țări care sunt cunoscute în lumea întreagă care, ca fiind paradisuri fiscale și nu sunt pe listă, iar Tunisia, care are din 72 o legislație de încurajare a investițiilor externe, este. Care sunt uh, instrumentele pentru încurajarea investițiilor în uh, Tunisia dacă nu avem un impozit fictiv pentru întreprinderile care vor să investească? Este singura cale pe care o aplicăm deja din 72 pentru a putea uh, Uh, atrage investiții externe și știți că avem nevoie foarte mult de investițiile acestea externe pentru că avem un șomaj foarte ridicat și de durată. Din păcate a și crescut în ultimii ani uh, rata șomajului cu 15%, 15% este acum la tineri, mai ales la tineri care au studii superioare. Avem 650.000 de tineri la șomaj dintre care jumătate au diplome de uh, studii superioare. Știți că în 2011, și am o imagine încă acum vie care m-a șocat, un uh, om de la uh, țară, un țăran a arătat patru diplome de la copiii lui la televizor care făcuseră toți studii și toți cei patru sunt acum uh, la șomaj. Deci aceasta este situația, deși avem uh, ascensoare, sunt în pană. Așa că de aceea spuneam și înainte că avem uh, o sancțiune triplă, de fapt. Lista de care vorbeam, terorism și uh, spălarea banilor, lista practic spune că uh, Tunisia finanțează terorismul, dar noi suntem într-un război permanent împotriva terorismului și acum suntem puși pe o listă de uh, spălare de capital și de bani, paradis fiscal. E într-adevăr destul de șocant. Am ascultat însă un discurs încurajator din partea Uniunii Europene în general și din partea parlamentarilor europeni mai ales. Și pe de altă parte, practic ni se dă una în cap și ne blochează. Știți foarte bine că și nota Tunisiei a scăzut foarte mult, iar cu listele din decembrie o să ne dea la fund și mai rău. Presiunea negativă pe economia din Tunisia va fi uh, și ea mai mare și va sparge uh, șansa de uh, creștere economică, acest circuit pozitiv în care încercam să intrăm. Oricum, cam atât am avut de spus și dau cuvântul secretarului de stat. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Scuzați-mă, spune domnul Moraes. Acest punct nu era prevăzut pentru ca să discutăm acum uh, directiva uh, despre spălarea banilor și deciziile recente. Aș vrea să vă rog din politețe să nu vorbiți prea mult. Știm, uh, cred, cu toții ce o să spuneți, dar cred că avem deja un răspuns pozitiv. Dacă puteți doar să folosiți un minut. Domnule președinte, eu am venit pentru ca să vă salut și să salut această comisie pentru că am avut și eu privilegiul și onoarea de a vă saluta în Tunisia și mă bucur să văd că dumneavoastră ați apreciat accesul la informații pe care le-am uh, acordat în Tunisia. Ați avut ocazia să puneți întrebările pe care le-ați dorit și să primiți informații de la prima mână. Fiind dat că sunt aici la Comisia Libe, nu pot decât să vă spun că Tunisia, care se construiește în fiecare zi în uh, procesul democratic, spre care tinde, ar dori să salute modelul european și să spună că tindă spre Uniunea Europeană, pentru că pentru noi Uniunea Europeană este un model, un spațiu de libertate care este esențial și vital. Ne aflăm într-o fază de construcție, după cum ziceam, și am vrea să avem relații privilegiate cu Uniunea Europeană, bineînțeles, în toate domeniile și am vrea să vă spunem de asemenea și că delegația noastră și mai ales uh, domnul secretar uh, de stat pentru comerțul exterior. Uh, dânsul este membru în delegația care negociază acordul comercial și vreau să vă spun că și în cadrul acestor acorduri noi facem eforturi foarte mari. E vorba de un pachet, e vorba de un un pachet total și sperăm ca să ne se acorde timpul pentru ca democrația aceasta în construcție să nu fie blocată, pentru că din motive procedurale sau tehnice ea va fi penalizată acum. Oricum, mulțumesc, excelență, mulțumesc foarte mult uh, pentru că ne-ați dat ocazia să luăm cuvântul. Thank you to you both and thank Vă mulțumesc amândurora, vă mulțumesc pentru că ați făcut aceste precizări și pentru a-i răspunde în mod direct domnului ambasador. Doamna Vergia s-a, breve- s-a referit la această chestiune a celei de-a cincea directivă pentru combaterea spălării de bani și, pe bună dreptate, a făcut acest lucru pentru că pe parcursul vacanței de Crăciun am uh, avut contacte cu autoritățile din uh, Tunisia, care sunt uh, o țară vizată de această directivă și înțeleg uh, paradoxul uh, creat și preocupările exprimate și cred că acest lucru a fost uh, exprimat foarte bine și de intervenția doamnei Vergia pentru a explica colegilor acțiunile noastre. acesta a fost foarte simplă. Aceste directivă ține de competența Comisiei Libe și în același timp de competențele Comisiei pentru Afaceri Economice, Comisia Econ și mă, mă bucură să văd că s-a, ambii președinți ai celor două comisii au extins uh, perioada în care poate fi discutată includerea Tunisiei pe lista respectivă. Deci, cred că comisia noastră a răspuns într-un mod foarte practic. Am vizitat uh, Tunisia, am înțeles care sunt presiunile migratorii care se exercită asupra Tunisiei, pe lângă celelalte tipuri de presiuni cu care se confruntă uh, Tunisia și am încercat să reacționăm cât mai repede posibil apreciem cooperarea pe care am avut-o până acum și acum trebuie să facem următorul pas, să profităm de perioada suplimentară pe care avem la dispoziție pentru a strânge și mai mult cooperarea între noi. Și cred că este un lucru exprimat și de contribuția dumneavoastră de astăzi. Și vă mulțumesc pentru intervenție, mulțumesc și colegilor care au luat cuvântul. Am dorit să ofer aceste explicații colegilor care nu cunoșteau atât de bine această chestiune suplimentară privind uh, lista neagră legată de țările care au probleme din punctul de vedere al spălării banilor. Vă mulțumesc și cred că putem să mergem mai departe. Ce scuză. În legătură cu Tunisia, dorea să luați cuvânt. Nu, o remarcă cu caracter procedural înainte de a merge mai departe. Doamna Mețola, îmi dau seama că este păcat că pe un punct atât de important, mai pu- atât de puțin colegi sunt prezenți și un motiv este faptul că în același timp se desfășoară și comisia uh, care discută chestiunile uh, legate de acțiunile teroriste și mă uh, adresez secretariatului dacă este posibil pe viitor ca aceste reuniuni să nu se desfășoare în același timp. Mulțumesc. Da, încercăm să ajungem la o sincronizare din punctul de vedere al secretariatului celor două comisii, însă, din păcate, una din problemele reprezentate de crearea unei comisii speciale este că deseori membrii sunt, fac parte din cele două comisii și uh, se va ajunge la asemenea situații dificile și eu fac parte din Comisia Specială privind terorismul și înțeleg că se va întâmpla acest lucru și secretariatul are și el probleme din punctul de vedere al organizării reuniunilor. Încercăm să rezolvăm problema într-un mod activ, însă nu pot să vă dau uh, vă pot oferi speranțe șarte care se vor dovedi șarte că am uh, rezolvat această problemă. Va fi dificil să evităm aceste conflicte de, privind organizarea în, acela, în același timp a acestor reuniuni și nu este singurul motiv pentru prezența care lasă de dorit la reuniunile comisiei, însă o să încercăm să răspundem chestiuni ridicate de dumneavoastră. Haideți să trecem acum la punctul 5 de pe ordinea de zi. Am ajuns la punctul 5 de pe ordinea de zi, dragi colegi. Un schimb de opinii foarte important pe care l-am cerut noi privind contribuția Comisiei la dezbaterea tematică a liderilor Uniunii Europene, privind uh, calea de urmat din punctul de vedere al dimensiunii interne și externe a politicii pentru migrație. În data de 7 decembrie 2017, Comisia a publicat o, comuni- o comunicare în acest uh, sens o comunicare care include un număr de chestiuni discutate pe larg în uh, comisia noastră, de exemplu, acordul încheiat cu Turcia. Uh, se discută de asemenea pachetul legislativ de reformare a sistemului comun de azil european. Ne bucură faptul că aceste activități sunt uh, abordate dintr-o perspectivă mai, cuprin, mai cuprinzătoare, așa cum făcusem și noi propunerea când am discutat uh, situația din Marea Mediterană uh, și așa cum se precizează și în raportul Chienghe Metzola, adoptat în aprilie 2016. Și acum Simon Mordiu ne va spune care sunt progresele înregistrate Simon uh, Mordiu ne-a promis că ne va ține la curent din acest punct de vedere. Simon Mordiu este um, director adjunct uh, general din Comisia, uh, din Comisia Europeană. Avem de asemenea și un reprezentant al Serviciului European de Acțiune Externă care va lua cuvântul după Simon. Și Simon, ești binevenit și îți dau cuvântul pentru prezentarea ta. Also begin by saying Happy New Year to you, Chair, and to all the members Uh, and your staff. Mulțumesc. Vreau să urez în primul rând la mulți ani tuturor deputaților din comisie. Ceea ce încercăm să facem astăzi și prin comunicarea de pe 7 decembrie este să creăm o foaie de parcurs foarte clară politică cu acțiuni cheie pe care noi considerăm că trebuie să le aplicăm pentru a ajunge la un compromis pe pachetul migrației, incluzând aici, în final, sperăm chiar și uh, proces tangibil în sistemul comun uh, european de azil până în iunie anul acesta. Înainte să ajung la substanța comunicării, aș vrea să vă vorbesc despre ultimele cifre, pentru că la începutul lui 2018 se impun și cifre. Am avut un uh, se poate vedea totuși un progres destul de clar. În ultimele 12 luni, numărul de vieți pierdute în Mediterană a scăzut uh, în mod semnificativ de la 4000 800 uh, de vieți în 2016 la 2832 în 2017. În continuare, totuși, sunt 2832 de vieți pierdute prea mult, dar e vorba de o scădere de 30 de procente, ceea ce e un lucru bun. Am văzut de asemenea și în numărul sosirilor în Grecia în 2017 32.000 uh, au fost în Grecia și erau 117.000 uh, în 2016, deci aproape de 5 ori mai puține sosiri creșterii în Grecia. Am văzut după o începere dificilă a anului 2017, totuși o scădere semnificativă a sosirilor în Italia, din 180.000 în 2016 până la 119.000 în 2017. Din nou o scădere cu 30% și aici. În ceea ce privește protecția, eu cred că am uh, putut uh, să vedem două programe de relocare de succes în Uniunea Europeană, care sunt, de fapt, uh, primele de succes. Am văzut peste 25.000 de persoane vulnerabile, refugiați vulnerabili care au putut fi adăpostiți în Uniunea Europeană. Dacă ne uităm la numerele globale, vedem că 80.000 sunt la nivel uh, mondial. Deci aceasta arată totuși o schimbare majoră în politicile noastre de relocare cu instrumente de protecție foarte bune. Am putut vedea de asemenea și cam 33.000 de persoane în uh, numărul aplicanților uh, vulnerabili. O să revin asupra acestui subiect pentru că e foarte important având în vedere și articolele din presă care s-au scris după Consiliul European. Mesajul cheie pe care am încercat să-l transmitem în comunicarea noastră este că am văzut progrese foarte clare, dar e nevoie să consolidăm ceea ce am uh, început în toate aceste domenii diferite și în toate acțiunile de care vorbeam. Eu cred de asemenea că trebuie să vedem o politică și un cadru de migrație și de azil mult mai solid și gata să abordeze viitorul, pentru că numai acest tip de plan poate să ne ajute să rezistăm la provocările pe viitor. De asemenea, am discutat și despre faptul că trebuie să continuăm să lucrăm într-o abordare cuprinzătoare, atât la nivel intern cât și la nivel extern pentru politica de migrație. E nevoie de amândouă. Nu putem avea un sistem general, trebuie să găsim și un echilibru corect între responsabilitate și solidaritate. Aceasta e ceea ce am repetat de mai multe ori. Nu există o soluție magică o rețetă magică care să poată să aducă o soluție la provocările pe care le avem și care să ne ajute să abordăm toate fasetele acestei uh, probleme care este migrația, dar e clar că pe termen lung nu putem avea succes decât dacă facem progrese în toate domeniile. Și de aceea acum aș vrea să spun câteva cuvinte despre mesajele cheie din comunicare în legătură cu reforma sistemului comun de azil european în primul rând. Am făcut propuneri de reformă care au fost înaintate în 2016, dacă vă amintiți. Acum este momentul uh, să găsim un acord și sperăm din partea noastră că foaia de parcurs pe care am înaintat-o să permită un progres tangibil până la jumătatea lui 2018. Sperăm de asemenea să putem uh, ghida și ajuta Consiliul și mai ales să insuflăm un sens al urgenței în acest proces la Consiliu. E esențial să facem progrese, nu mai putem să mai operăm în mod criză, mai ales având în vedere că avem mult mai puține uh, cifre alarmante, deci trebuie să fim uh, acum într-o stare de spirit care să nu mai meargă pe rezolvarea crizelor și managementul crizei. S-a uh, cerut uh, în uh, comunicare către ambii legislatori, așadar să se asigure că legislația pe care o adoptă să se construiască pe baza unei convergențe mai mare, mari și pentru a preveni astfel de situații pe viitor. Deci trebuie să oferim protecție mai bună și mai rapidă celor care au nevoie de ea și în același timp să combatem abuzurile, să reușim să îi returnăm pe cei care de fapt nu au nevoie de protecție. E foarte important uh, să facem cu toții un pas uh, mare înainte pentru ca să putem uh, ajunge la standarde comune europene. Și cred că suntem de acord cu toții că multă valoare adăugată care ar putea să vină din partea Europei nu este reținută ca atare. S-a făcut progrese, deci, pe dosarele cheie de azil. Îl văd pe Peter aici și am uh, colaborat foarte bine și am văzut că Agenția pentru Azil a făcut pași înainte, există un acord uh, general acum, am văzut progres uh, continuu la Eurodac și trebuie acum să vedem progrese continue și la calificare și deci la regulamentul cu privire la calificare, la directiva cu privire la primire și la directivele cadru pe care le avem în domeniu. În ceea ce privește reglementările pe procedura de azil, eu zic că mesajul cheie al comunicării este că e nevoie atât la Consiliu cât și uh, la Parlament de progrese, de negocieri care să ducă la un rezultat. Sperăm că aceste negocieri să înceapă cel cel târziu în mai. Acum, un ultim punct care nu este deloc puțin important este legat de regulamentul Dublin. Eu nu cred că vreo reformă a sistemului de azil european poate să aibă succes fără un sistem uh, de reformă pentru o susținere, pentru o împărțire a solidarității. Și știm cu toții că sistemul Dublin uh, Dublin este uh, o soluție pe care dumneavoastră deja uh, ați, v-ați spus opinia prin directivele pe care le-ați adoptat și acum este momentul ca și Consiliul să facă același lucru. Eu cred că președinția bulgară e destul de angajată, s-au văzut deja cifre țintă, există deja un grup de prietenie al președinției care s-a creat și care pregătește reuniunile uh, Uh, pe acest subiect. E, aș vrea de asemenea să mai folosesc ocazia pentru ca să mai repet ceea ce Comisia a mai spus de multe ori în fața Parlamentului. Eu nu cred că o reformare a sistemului de la Dublin fără o componentă puternică de relocare, mai ales pentru situații de criză, va putea să ne permită să facem față provocărilor pe viitor. Deci, fără relocare nu se poate. Unii au spus că relocarea de până acum a fost un eșec. Eu nu cred că este așa. Dacă ne uităm neutru și dacă ne uităm atent la cifre, vedem că relocarea a fost un succes până acum, mai ales în susținerea țărilor Grecia și Italia. A fost de asemenea un succes pentru că oamenii au putut să beneficieze de drepturile lor foarte repede și cred că și cu cifre putem demonstra ce spun. Dacă ne uităm la cifre, 35.245 de cazuri eligibile eligibile și aplicații eligibile au fost acceptate, aplicații de relocare. Vedem că 32.683 de, 32 au fost relocați dintre ei, ceea ce înseamnă o rată de implementare de aproximativ 93%. Permiteți-mi să spun foarte clar, nevoia de relocare nu s-a oprit și cred că unul din lucrurile pe care va trebui să le vedem este că dacă nu facem reformă, uh, dacă nu reformăm sistemul de la Dublin, uh, vom, uh, nu vom putea să cerem din partea statelor membre solidaritate și trebuie să ne asigurăm și că avem o schemă de finanțare care să poată să permită această reformare. Pe lângă reformare, însă, trebuie să continuăm să lucrăm și la celelalte, ceilalți piloni uh, ai uh, sistemului de migrație, Trebuie să menționăm câteva din aceste puncte. În primul rând, trebuie să protejăm frontierele externe. Acum, la un an și jumătate după adoptarea noului mandat pentru Agenția pentru Pază de Coastă, este momentul să ne asigurăm că mandatul acesta este folosit la maxim. Agenția a făcut progrese mari. Am văzut, de exemplu, cum au fost trimiși 1700 de um, persoane, de agenți de pază de coastă um, în diferite locuri, însă prin în martie e nevoie de mai mult. Trebuie ca Agenția pentru Pază de, și, de Coastă și de Frontieră să își uh, înceapă planul de reacție rapidă și să aibă un pool de reacție rapidă care să fie operațional. Lipsesc cam 200 de persoane în uh, schema de personal, nu nu s-a contribuit cât uh, cum trebuie din partea statelor membre la acest uh, această echipă și trebuie să continuați și dumneavoastră să țineți pedala apăsată pentru presiunea pe statele membre ca să putem să vedem cu adevărat un impuls, o acțiune concretă. Eu m-am angajat să vin să raportez uh, în mod exact ce se întâmplă. Știu că e un domeniu foarte delicat, știu că e o chestiune care duce la multe litigi, dar sunt angajat față de o transparență completă. Și ceea ce trebuie să vedem aici este și că avem nevoie de un salt înainte și o creștere evidentă în operațiunile de returnare care să fie puse în aplicare de atât de statele membre cât și de agenție. Iar în comunicarea din decembrie noi am stabilit obiective foarte ambițioase pentru agenție. Am spus că vrem ca agenția să aibă o creștere de 30% până în martie și una de 50% până în iunie 2018. De asemenea, am vrut să se facă mai multe pe garantarea căilor legale, pentru ca migrația legală să fie posibilă în Europa. Am cerut în septembrie, dacă vă amintiți, de la statele membre să reloce măcar Uh, sumă de, 4, de 5.000 de persoane, 50.000 uh, de persoane până în 2018 și uh, suntem la 40.000 la sfârșitul lui decembrie, deci sunt absolut încrezător că putem ajunge la ținta de 50.000. Mai trebuie să facem mult mai multe și din punct de vedere al migrației economice, legale. Trebuie să încercăm să abordăm uh, problemele pe care le avem, de exemplu, demografia, uh, lipsă structurale în formarea profesională pe anumite domenii, dar și proiecte coordonate pentru o ofertă foarte echilibrată de migrație legală uh, pe bază, de, pe bază economică și trebuie până la sfârșitul lui mai să avem reguli foarte clare. E crucial însă ca Parlamentul European și Consiliul să ajungă la un acord pe acel blue card pe care uh, vom putea să-l aplicăm uh, pentru ca în fine să avem un răspuns și la nivel economic. Iar colegii mei de la Serviciul Extern, de la SEAE, vor putea să vă spună mai multe despre asta, dar în orice caz uh, și declarația dintre Uniunea Europeană și Turcia va juca un rol important aici, dar aici colegii de la SEAE pot să spună mai mult și Libia e o problemă, mai ales pentru refugiații vulnerabil. Eu voi merge chiar în următoarele 10 zile cu colegii de la SEA, de la uh, SEAE, de la UNCHR și de la Uniunea Africană în Libia pentru a vedea ce putem face pentru a îmbunătăți situația. Am uh, constatat deja o creștere foarte mare la uh, Um, returnările asistate voluntare. Am văzut că există, au existat 15.000 uh, deja din Libia în ultimul an și um, vrem să contribuim și la evacuarea uh, de urgență din Libia către Uniunea Europeană. Avem uh, o mie de astfel de cazuri care uh, trebuie finalizate până la sfârșitul lui februarie. Un ultim mesaj pe care vreau să-l subliniez din această comunicare e că vrem ca statele membre să contribuie cu fonduri la fondurile fiduciare care sunt foarte importante pentru a combate cauzele profunde ale migrației, mai ales în uh, pe uh, latura Africa de Nord, pentru că e vorba de 340 de milioane de euro aici. Voi încheia cu un uh, mesaj cheie al comunicării. Este momentul să ne îndepărtăm de răspunsurile ad hoc către un răspuns structurat. Avem nevoie de punerea în aplicare a sistemului reformat de azil european și e nevoie să lucrăm și pe toate celelalte fronturi pentru că există o interconectare clară și care este cheia pentru dezvoltarea unui sistem de migrație european uh, care să fie de succes. Vă mulțumesc! Thank you very much, Simon. And, um... Mulțumesc foarte mult. Și acum, uh, din partea SEAE, vă rog, uh, domnul Lote Knudsen. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, vreau să-mi cer scuze din partea domnului Knudsen, care de fapt n-a putut să vină astăzi aici și îl înlocuiesc. Și aș avea de adăugat două chestiuni foarte concrete legate de progresele pe care le-am obținut și contribuția instituțiilor europene în ceea ce privește aspectele externe ale migrației. În primul rând, progresele făcute uh, pe ruta din centrul Mediteranei și, în al doilea rând, situația legată de uh, dezbaterea pe migrație la nivel global. Faptul că ne-am centrat pe ruta din centrul Mediteranei în ultimele săptămâni, aceasta a fost o urmare a operaționalizării acelui uh, grup uh, trilateral, care a fost rezultatul uh, summitului african din noiembrie și am reușit să facem progrese operaționale în legătură cu situația migranților în Libia partenerii noștri din Uniunea Africană și partenerii pe care îi avem din partea agențiilor Națiunilor Unite, UNCHR și Organizația pentru Migrație Internațională a ONU, au uh, lucrat împreună, am avut uh, mai multe întâlniri la nivel operațional, la uh, Addis Abeba, de asemenea la nivel politic și la nivel de decizii politice la Bruxelles și o altă întâlnire în Tunisia chiar înaintea sărbătorilor cu ambasadorul nostru, Uniunea Africană și reprezentanții celor două agenții ONU. Așa cum spunea și domnul Mordu, pregătim o vizită la sfârșitul lunii la Tripoli, la nivel înalt, și aici aș vrea să subliniez un lucru esențial, faptul că noi am cooperat în permanență cu autoritățile libiene, acest lucru fiind esențial pentru a ne asigura cooperarea atât la nivel politic cât și la nivel operațional. De fapt, acesta este și scopul uh, vizitei pe care o pregătim acum. Pe de altă parte, aș vrea să menționez aici și uh, problema accesului la centrele de uh, primire din Libia, aceasta fiind una din chestiunile cele mai problematice de până acum. Lucrăm din greu împreună cu autoritățile libiene și cu agențiile ONU pentru a ne asigura că avem uh, acolo personal din partea Națiunilor Unite care să ne reprezinte și protecția uh, migranților să se facă la nivelul standardelor internaționale. Pe de altă parte, O altă prioritate pe agenda noastră este aceea de a oferi ajutor consular, astfel încât uh, procedurile de uh, returnare a migranților în țara lor de origine să se facă în condițiile cele mai bune cu putință. Am uh, avut o cooperare foarte bună cu partenerii noștri din Uniunea Africană, care ne ajută foarte mult tocmai pentru a oferi acest ajutor consultar pentru o serie de membri ai Uniunii Africane, în special pentru acele țări care nu au un serviciu consular în Libia. Un al treilea aspect important este acela de a face progrese prin programe de reintegrare, în țările de origine, aceasta după ce migranții se întorc acasă. După informațiile pe care le avem, până la sfârșitul anului am avut uh, în jur de 20.000 de uh, returnări asistate cu caracter uh, voluntar, ceea ce reprezintă o creștere deosebită față de cele aproximativ 1000 de astfel de returnări de anul trecut. Cooperarea pe care am avut-o nu doar cu agențiile ONU, ci și cu Uniunea Africană în acest context al migrației ne-au demonstrat că avem nevoie de un răspuns mult mai complex la problema migrației. Pentru aceasta e nevoie de o atitudine mult mai activă din partea partenerilor noștri în Africa. Lucru care ne-a ajutat să îmbunătățim uh, dezbaterile pe care le-am avut și la nivel internațional. În felul acesta am uh, reușit să testăm practic cooperarea practică pe care o avem la nivelul uh, intercontinental, ceea ce este foarte important pentru dezbaterile pe care le avem în curs uh, legate de uh, pactul global pe tema refugiaților. Am depășit uh, și pragul uh, de pregătire, nivelului de pregătire pentru acest uh, pact la nivel internațional pe tema migrației. Vom avea rezultate finale la sfârșitul lunii și pregătim uh, um, inputul din partea noastră pentru negocierile care ne așteaptă. Ceea ce este important în acest context este capacitatea UE de a trimite un mesaj unic pe această temă în cadrul negocierilor care ne așteaptă la nivel global pentru a oferi un input global care a fost de altfel adoptat cu unanimitate pe diversele teme de consultări în ceea ce privește pactul pentru migrație. Până acum Rezultatele au fost foarte bune. Am avut o poziție unanimă care a fost susținută deci de toate statele membre în faza pregătitoare. Ce înseamnă asta, practic? Pentru noi înseamnă că am avut o muncă pregătitoare foarte bună într-un stadiu care este hotărător uh, pentru negocierile esențiale de anul acesta. Sper să menținem acest uh, nivel, să menținem dezbaterile cu statele membre uh, la nivelul de cooperare ridicat pe care l-am avut și în cadrul președinției bulgare pentru a avea o astfel de poziție unanimă din partea UE pentru faza formală a negocierilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum voi da cuvântul membrilor în ordinea în care au cerut să ia cuvântul doamna Chienghe și vă rog doar două minute pe vorbitor. Grație. Uh, Mulțumesc foarte mult, Claude. Eu vroiam să fac câteva observații și pentru că dezbaterea de astăzi pleacă de la o evaluare um, follow-up, de fapt, al rezoluției Kenge Mezzola a Parlamentului European, în care noi cerusem o abordare generalizată holistică, ceea ce ne permite să ieșim dintr-o abordare de urgență pe care am avut-o atâția ani. Deci acest document pune bazele pentru a putea începe în fine să dăm drumul la reforme legislative care, dacă vrem cu adevărat să ieșim din această stare de spirit a urgenței și să avem o abordare cât se poate de, pe termen lung și mediu, trebuie să investim mai ales în uh, instrumentele care sunt legislative. Și plec de aici pentru a spune de fapt că unul din primele puncte pe care noi le-am introdus în document vorbea de solidaritate, plecând de la faptul că uh, cercetarea de salvare, pe tema salvării vieților omului, omenești trebuie să fie prioritară. Pentru noi e foarte important să nu lăsăm la o parte acest punct de plecare. În 6 ianuarie anul acesta, când foarte multe țări și din partea Uniunii Europene au redus, uh, au sărbătorit această reducere a cifrei persoanelor care au murit în, uh, în Marea Mediterană, trebuie totuși să ne amintim că în continuare mai mor persoane. Pe 6 ianuarie, spuneam, au, au murit 64 uh, de migranți în Marea Mediterană. Deci nu trebuie să abandonăm uh, proiectul nostru de cercetare și salvare. În al doilea rând, instrumentele legislative de care spuneam că trebuie să le îmbunătățim se referă la reforma uh, da, sistemului Dublin și eu sper ca Consiliul, dar și noua președinție a Uniunii Europene din partea Bulgariei, care a început acum în ianuarie, ar trebui să fie curajoși așa cum a fost uh, și Parlamentul curajos pentru ca să schimbe reforma sistemului Dublin printr-o îmbunătățire a solidarității și deci pentru o repartizare mai bună a responsabilității. Și concluzia mea este următoarea. În primul rând aș vrea să clarific un punct, pentru că am citit puțin uh, tabelul pe care ni l-ați prezentat înainte. Un punct interesant care mi se pare neclar vorbește de diferitele uh, căi legale, printre care și cartonașul, cardul albastru, se spune că există proiecte pilot pentru o coordonare mai bună de ofertă economică de migranție față de țările partenere înainte de mai 2018. Aș vrea să știu exact despre ce vorbiți aici și mai ales uh, aș vrea dacă puteți să ne spuneți mai exact care este tabelul pe care vă bazați uh, după summitul de la Abidjan în ceea ce privește cifrele concrete și situația din Libia în legătură cu subiectul uh, migrației economice. Mulțumesc, Cecil. Acum Peter, Peter Niedermayer are cuvântul. Mulțumesc foarte mult și uh, mulțumesc uh, ambilor invitați pentru prezentări. Simon a vorbit despre progrese semnificative în acest domeniu și acestea mi se pare esențiale. Uh, Însă aș vrea să vorbesc uh, puțin și despre problemele cu care ne confruntăm în continuare. În primul rând, Problema migrației, problema refugiaților, este clar că va rămâne o problemă esențială și în anul 2018. Deci am făcut multe progrese, dar mai avem încă mult drum de parcurs. Pe de altă parte, este important că ați menționat faptul că acesta este momentul oportun pentru a face mai multe, tocmai în vederea nevoii de a avea un sistem comun de azil european. E clar că Parlamentul uh, și Comisia, dar în primul rând uh, Consiliul, utilizează uh, un limbaj diferit pentru toate aceste chestiuni și cred că nu mai putem tolera o astfel de situație ca uh, o președinție să meargă mai departe cu deciziile pe care le-a luat președinția anterioară și, uh, până la urmă, să nu existe curajul politic la nivelul Consiliului pentru a se lua niște decizii politice. Și cred că noi, Parlamentul European, am uh, reușit să ne exprimăm în ultimii ani și după aceea nu s-a întâmplat nimic. Președinția uh, bulgară probabil că are doar un interes uh, limitat în acest domeniu, așa că vreau să repet încă o dată, acest lucru nu poate fi acceptat de către Parlament. Problema pe care ați menționat-o, legată de Agenția pentru Azil. În acest domeniu am ajuns chiar din vara trecută la un acord politic și în ultimele șase luni nu s-a întâmplat nimic în acest domeniu pentru că Consiliul ne spune, da, dar nu avem acord între statele membre. Dar cred că tocmai acesta este uh, obiectivul principal al Consiliului de a ajunge la un acord și problema relocării. Consiliul uh, ne spune că au nevoie de un acord cu țările de la Visegrad. Și ce s-a făcut între timp? Nimic, pentru că nu există acel nivel de pregătire pentru a ajunge la un compromis. Deci cred că dacă nu rezolvăm aceste probleme, vom avea și mai multe probleme în 2018 decât în 2017. Mulțumesc! aș vrea să vă spun că Consiliul, de fapt, nici nu este prezent astăzi uh, la dezbatere și pot să vă spun că am fost uh, raportor pentru acest uh, blue card și știu foarte bine despre ce este vorba și că Consiliul a avut o atitudine foarte negativă tot timpul. Și am să mă exprim și eu pe această temă un pic mai târziu. Doamna Spinelli. E Mulțumesc, domnule președinte, și la mulți ani. Aș vrea să vă spun că există un punct care nu mă convinge în nou limbaj folosit de către comisie. E vorba de o tendință de a prezenta politicile de repatriere ca un progres umanitar. Și vreau să vă explic ce vreau să spun. Dacă în Europa ajung mai puțini migranți, sau sunt uh, refold, atunci sunt mai puține persoane care vor muri, normal. Nu e o viziune generalistă aici, ci mai degrabă e un silogism, aș spune. Iar a doua întrebare pe care vreau să vă pun se referă la relocările în Libia. Ideea de a elibera centrele de detenție e extrem de dificil de pus în aplicare. Înainte de Crăciun, reprezentanții, o, uh, reprezentanții ONU ne-au explicat cum este de greu de a accesa anumite centre de detenție pentru că nu se știe exact unde sunt, de exemplu, și pentru că odată ce acestea au fost golite, imediat se reumplă. Deci, în ceea ce privește relocarea și blue card-ul, și aici viziunea mea e mai puțin optimistă decât cea pe care am auzit-o până acum. În legătură cu relocarea, a fost numită quite successful în engleză, destul de, de succes. Mi se pare destul de excesivă această formulare, iar despre Blue Card, în momentul de față, e mai degrabă o iluzie, având în vedere comportamentul Consiliului. Ultima întrebare se referă la angajamentul militar în Niger. Aș vrea să știu în ce consistă acest angajament, pentru că în Italia se vorbește foarte mult de aplicare, de folosirea uh, soldaților care trec în Niger și aș vrea să știu mai multe despre planul pe care îl aveți. Mulțumesc! Thank you, Barbara. And... Mulțumesc, Barbara. Roberta Mezzola. Thank you. Mulțumesc, Claude și vă mulțumesc pentru că ați venit astăzi aici pentru a dezbate această temă atât de importantă și, într-adevăr, mi-aș fi dorit mult ca și Consiliul să fie prezent pentru a aborda câteva dintre chestiunile care au fost abordate și de domnul Niedermüller. Pot să vă spun că grupul nostru, grupul popular, uh, susține uh, ceea ce s-a propus de către Comisie în agenda sa. Ni se pare că uh, e nevoie de o abordare multifacetică, așa cum a spus și Comisia în ceea ce privește uh, instrumentele disponibile, instrumentul de returnare, uh, asistența oferită celor care au nevoie, aplicând în același timp uh, reguli foarte stricte pentru a preveni abuzurile. Și avem nevoie de căi legale tocmai pentru a pune capăt acțiunilor criminale, de o mai mare cooperare cu țările terțe, cu țările de origine și de tranzit. Și în același timp, absolut crucial, avem nevoie de Uh, o uh, soluție umană și legală pentru cei care nu sunt eligibili și uh, aceasta ar putea include o returnare imediată, de exemplu. În 2016, doar 26% din cei care nu erau eligibili au fost returnați în țările lor de origine și aceasta include și țările din Balcanii Occidentali, iar pentru țările precum uh, Mali, returnarea a fost în jur de 5,4%. E clar că s-au făcut îmbunătățiri, deci trebuie să utilizăm resursele noastre pentru cei care într-adevăr au deosebită nevoie de protecție. Dorim să apreciem și munca Comisiei în acest domeniu. Uh, progresele câteodată sunt uh, foarte încete, ceea ce este frustrant, dar s-au făcut totuși progrese în ceea ce privește uh, Bangladeshul, Noua Guinee și alte țări. Trebuie să vedem ce putem face cu țările de origine și țările de tranzit și uh, să ușurăm situația atâta cât putem, uh, de exemplu, în Libia. Însă e nevoie de mult mai multe eforturi. Actualul uh, CFM uh, nu oferă o finanțare uh, suficientă pentru problema securității și a migrației, așa că avem nevoie de un nivel de finanțare care să corespundă nevoilor reale și care să susțină aceste țări pentru a aborda problemele care se află la rădăcina migrației. Deci trebuie să punem bani atunci când facem declarații în acest sens și trebuie să încurajăm companiile europene să facă investiții în țări țările în curs de dezvoltare. Mulțumesc, doamna Grapini, vă rog. Mulțumesc mult, domnule președinte. Vreau și eu să vă spun la mulți ani dumneavoastră, invitațiilor și colegilor prezenți și am putea spune că nu, Libe a pornit așa în forță cu o dezbatere extrem de interesantă Ehm, da, ehm, a prezentat foarte optimist ehm, domnul Simon și mi-a plăcut. Cifrele statistice arată o îmbunătățire. Însă, cu cât am înaintat în dezbatere și colegii și-au spus părerea, avem foarte multe lucruri neclare. Nu le repet pe cele care le-au ridicat colegii, dar vreau să adaug câteva. În primul rând, puteți să ne spuneți dacă uh, tot ceea ce ați spus legat de sistemul reformat de azil de uh, toate problemele pe care le ați prezentat sunt la fel receptate și aplicate de fiecare stat membru? ați vorbit de faptul că statele membre trebuie să contribuie cu bani avem vreun uh, feedback știm uh, vreo uh, poziție a statelor membre a consiliului pentru că degeaba spuneți dumneavoastră comisia spunem noi parlamentul și în final lucrurile acestea nu se întâmplă apoi vorbeați de declarația ue turcia care este părerea dumneavoastră care este așteptarea comisiei vizavi de relația uniunii europene cu turcia? este important de ce se va întâmpla în, în viitor. și uh, ultima întrebare este legată de ce a atins colega uh, dinaintea mea uh, faptul că Uh, odată cu uh, acest sistem reformat de azil pe care dumneavoastră ați spus că dorim să l avem trebuie concomitent să asigurăm și securitatea. credeți că există acum proceduri foarte clare de um, uh, preluare a migranților și de delimitare a celor care sunt migranți economici și migranți din zone de conflict? mulțumesc. Thank you. Jean Lambert, please. Mulțumesc. Jean Lambert, vă rog. Mulțumesc. Cred că trebuie să salutăm, bineînțeles, uh, progrese ca cele care au fost uh, menționate aici, însă trebuie să răspundem și la întrebările care au fost puse. Uh, se pune problema dacă situația este echilibrată pentru SEAIA și pentru forțele de pază de coastă, pentru că am senzația că cerem uh, mult mai multe din uh, partea ceea ce va deveni o nouă agenție și aceasta nu mai face parte neapărat din sistemul comun al azilului european ca și pachet, pentru că directiva pentru returnare, de exemplu, a fost scoasă din acest pachet. Deci trebuie să vedem dacă există într-adevăr finanțare suficientă pentru această, așa zisă, agenție pentru a-și atinge obiectivele stabilite. Sau dacă uh, va reveni mai mult responsabilitatea, de exemplu, uh, Greciei pentru a obține rezultatele scontate decât uh, agenției. Deci, până la urmă, întrebarea principală este cea a bugetului. Și mă bucur oricum pentru că ne îndepărtăm de soluțiile de tip ad hoc. Ce înseamnă asta în ceea ce privește, de exemplu, relația cu Turcia și dacă se va formaliza o astfel de dezbatere Uh, cu relația pe care o vom avea, trecând dincolo de aranjamentele de tip informal pentru a ajunge la un uh, nivel și un cadru de reglementare mai uh, standardizat, mai formal, pentru a avea un angajament de plin din partea tuturor instituțiilor și, bineînțeles, și a Parlamentului. În al treilea rând, bineînțeles, atunci când e vorba de primul pas de făcut, Trebuie să vedem ce se întâmplă cu uh, cei care se află în uh, Libia, să vedem uh, care este acordul la care s-a ajuns și cum au participat autoritățile libiene și cum se va monitoriza situația, de exemplu, din Gambia, unde există uh, o, un decalaj foarte mare între ce li se spune celor care se află în Libia și cu ce se confruntă atunci când ajung înapoi în Gambia. Mulțumesc, doamna Sipăl, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte mulți colegi au menționat deja acest lucru și așa că n-am să revin la acel elefant care nu este prezent în sală, și anume Consiliul, dar am să subliniez mai multe elemente care sunt extrem de importante cred că în dezbaterile noastre trebuie să fim mult mai preciși despre ce vorbim. Pentru că cei care uh, fug din țara lor din cauza uh, faptului că sunt persecutați uh, politic sau sunt torturați, au dreptul de a fi protejați și de a obține azilul. Aceasta este dincolo de orice îndoială. Însă există și multe persoane care pleacă de la ei de acasă pentru că nu au o perspectivă de viitor sau pentru că nu au condiții de trai satisfăcătoare și, din nefericire, acest lucru nu te califică pentru statutul de azil. Deci trebuie să vedem ce putem face pentru a ne asigura că îi trimitem înapoi pe aceștia într-un mod mult mai durabil și de ce fel de cooperare avem nevoie pentru a evita ca această situație să se repete, ca din ce în ce mai mulți cetățeni să ajungă în Europeană fără să aibă nicio șansă aici. Deci întrebarea mea concretă pe care o adresez Comisiei este ce pregătiți dumneavoastră la nivelul DG-urilor de la Comisie pentru că s-a menționat deja acest lucru. Dacă vorbim doar despre căi legale, doar despre uh, astfel de soluții, nu sunt suficiente. E nevoie și de alte soluții sau de alte uh, dezbateri. De exemplu, să schimbăm politicile comerciale sau cele agricole, uh, să schimbăm uh, acordurile de parteneriat economic pentru a schimba situația. Deci putem face oare ceva pentru a avea o soluție pe, lungă, pe, pe termen lung și pentru a oferi cu adevărat soluții țărilor de origine sau vorbim doar despre mici petice pe aici, pe acolo, care nu ne vor aduce o soluție durabilă. Mulțumesc! Mulțumesc, Sofie, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. La mulți ani tuturor, în primul rând, Uh, anul 2018 să fie anul în care în sfârșit uh, vom avea un acord uh, optim cu față umană pentru problema migrației. În primul rând, în legătură cu acest faimos elefant din sală, dumneavoastră, domnule președinte, ați spus că Consiliul nu este prezent și, de altfel, Consiliul nu vorbește cu o singură voce pe această temă Uh, există 28 de sisteme naționale și, practic, uh, se trece problema de la unul la altul, se mizează pe politici naționale și nu se încearcă să se găsească soluții durabile. Pentru că de mai multe ori aici la Parlament și Comisia, de altfel, au arătat că se poate ajunge la o soluție. Există uh, soluții care, uh, pe care le putem propune. Întrebări uh, nu aș avea prea multe, pentru că s-au spus deja uh, multe lucruri. Însă, în primul rând, m-aș referi la acest uh, pachet uh, al azilului care este revizuit și uh, ce se va întâmpla cu regulile care există deja. Și nu mă refer aici doar la sistemul de azil, ci și la drepturile fundamentale. Pentru că nu trebuie să vă spun, dar știm cu toții că există guverne care nu consideră că trebuie să respecte drepturile fundamentale atunci când uh, e vorba de implementarea sistemelor de azil. Comisia și Parlamentul cred că ar trebui să fie mai puțin uh, timide atunci când comunică pe tema migrației, pentru că o putem face fără să numim de fiecare dată migrația ca o problemă. Da, pentru că um, există și succese care se creează uh, în urma migrației, deci, uh, e adevărat, trebuie să găsim soluții, dar există și povești de succes și există și beneficii care pot fi uh, aduse de această migrație, care e, trebuie și ele menționate. Domnul Merdiu a vorbit de abuzuri ale sistemului de azil și de tot felul de alte chestiuni. Bineînțeles că avem nevoie de căi legale pentru uh, Uh, refugiații care vin uh, uh, pentru a-și căuta un loc de muncă, pentru că aceștia nu sunt criminali. Este oare un delict, o crimă să vii pentru a asigura condiții de viață mai bune pentru familia ta? Nu, bineînțeles, însă trebuie să oferim și oportunitățile pentru aceasta. Iar noi, Parlamentul, ar trebui să dăm dovadă de mai multă autocritică, pentru că de multe ori ratăm oportunitățile care ni se prezintă. Sunt de acord și cu Jean Lambert. N-ar mai trebui să acceptăm acorduri informale pentru că avem deja instrumentele legale necesare. Libia a fost menționată și mă bucur că în sfârșit s-a făcut ceva și există persoane care chiar au fost salvate, însă nu s-a vorbit încă despre insulele Elene și știu că un număr uh, mare de persoane au fost uh, uh, relocate de pe insule, însă în continuare sunt multe persoane care se află în condiții deplorabile în Uniunea Europeană pe aceste insule. Și asta doar din motive politice, nu din alte motive. Nu pentru că din punct de vedere logistic n-am fi în stare să-i scoatem pe oameni de acolo, nu totul se întâmplă din motive politice. Deci, uh, oare uh, ne vom ascunde ochii și vom acoperi ochii în fața tuturor acelor persoane care trăiesc în condiții deplorabile sau vom încerca să rezolvăm situația? Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, am să dau cuvântul invitațiilor noștri înainte de a trece la următorul punct pe care îl avem pe ordinea de zi. Simon, te rog. Mulți colegi au avut o atitudine destul de uh, pesimistă în urma muncii uh, pe care au desfășurat-o la nivelul uh, trialogurilor. Știu foarte bine ce se întâmplă acolo cu Consiliul, situația este destul de grea. Și dacă luăm exemplul acelui blue card, poate că nu este proiectul legislativ cel mai important Însă, dacă ne gândim la ce spunea doamna Kienge și poziția Parlamentului față de acest uh, uh blue card, Comisia ar trebui să fie lăudată aici uh, pentru uh, progresele și atitudinea pozitivă pe care a avut-o. Însă, mă întreb dacă există o adevărată sursă de optimism pentru această atitudine optimistă a Comisiei. pentru că la Parlament uh, am făcut uh, multe eforturi și cred că am dat dovadă de destulă toleranță chiar și între grupurile politice lucrând cu Comisia. Nu cred că puteam face mai mult uh, pentru a rezolva situația. Și nu am să mă pronunț aici eu neapărat în calitate de președinte, au spus-o și colegii noștri și doamna Invel și alți colegi, uh, pur și simplu nu putem face față acestei probleme, dar vreau să vă întreb dacă vedeți vreo notă de optimism față de atitudinea președinției. Ei nu sunt aici, deci puteți să spuneți ce doriți. Și o întrebare concretă legată de relocare. Uh, nu pun sub semnul întrebării cifrele pe care ni le-ați dat, dar noi credem uh, că statele membre pot face mai mult uh, în ceea ce privește cifrele. Pentru că datele pe care le-ați menționat considerați că prin aceste date practic își îndeplinesc obligațiile statele membre? Deci există o corespondență între cele două sau nu? Mulțumesc. my best. Mi-au fost adresate multe întrebări și o să încerc să răspund tuturor. O să încep cu întrebarea doamnei Chiengă. Data de 8 ianuarie este o dată importantă în care trebuie să înțelegem că orice viață pierdută în Marea Mediterană este o viață pierdută prea mult. Și după cum ați spus, uh, în data de 8 ianuarie, 64 de oameni și-au pierdut viața în Marea Mediterană. Însă cred că putem privi și cu ochi pozitiv contribuția uh, Uniunii Europene din Marea Mediterană, care a permis ca mii de vieți omenești să fie salvate și să pierd tot mai puțină vieți în Marea Mediterană. Cu toate acestea, trebuie să fim în continuare foarte vigilenți din acest punct uh, de vedere. Și dacă îmi permiteți, aș dori să răspund și doamnei Intveld privind uh, proiectele legale pe care le avem. Ce am încercat să facem, pentru că din acest punct de vedere majoritatea competențelor revin statelor membre și am încercat să aducem la un loc statele membre să le uh, confruntăm cu realitățile concrete pentru a pentru a ajunge la crearea unor căi legale pentru de a ajunge în Uniunea Europeană. De fiecare dată când amintim această posibilitate, suntem întrebați uh, să dăm detalii în legătură cu aceste căi legale. Avem sau încercăm să dăm dovadă de ambiție. Nu, știu dacă, nu știm dacă vom avea succes sau nu, însă în septembrie am încercat să aducem la un loc statele membre, să le convingem să discute cu unii parteneri uh, cu state, de exemplu, din nordul Africii, unde, de exemplu, se regăsesc uh, aptitudinile necesare pe piața muncii de acolo, de care am avea nevoie și aici în Europa, însă ar trebui să discutăm și cu state din Africa subsahariană, de exemplu, acum ne gândim la discuții purtate cu Gambia, cu uh, Niger, de exemplu, să le spunem, uitați, acestea sunt aptitudinile de care am avea nevoie în Uniunea Europeană și am, uh, ar trebui să încercăm să potrivim cererea care există în Europa cu oferta uh, posibilă există, existentă în uh, Europa, astfel încât toată lumea să aibă de beneficiat. Și uh, în această lună, spre sfârșitul acestei luni, o să discutăm cu statele membre această idee și ne dorim ca această idee să fie dezvoltată astfel încât să poată fi lansată uh, până în luna mai și uh, vă asigur că o să revin să vă țin la curent despre cum avansează această uh, idee și va fi desigur uh, necesar să oferim și stimulentele necesare statelor noastre din punctul de vedere al finanțării, efortului de finanțare. Pentru că există eforturi naționale din acest punct de vedere care nu se regăsesc întotdeauna într-un pachet coerent, cuprinzător, care să aibă un, un impact mult mai, uh, mult mai uh, real, care să fie resimțit în, uh, în lumea reală. Și, doamnei Chienghe, pot să ofer informații mai concrete dacă dorește la sfârșitul acestei reuniuni. Și revin la întrebarea lui Peter Niedermüller. Aveți dreptate Am ajuns la un acord în principiu pe marginea acestei uh, agenții de vara trecută și din, din punctul uh, nostru de vedere ar trebui să se ajungă la adoptarea acestui uh, pachet până în martie. De ce? Și revin la întrebarea doamnei uh, Lamberts. Astfel am permit acestei agenții să-și formeze competențele, capacitățile să uh, se pregătească astfel încât în momentul în care sistemul comun de azil, regulamentul Dublin va fi uh, reformat, să fie gata de decolare, de, de funcționare. Și chiar și până când se, reform, se, se va reforma uh, regulamentul Dublin, ar fi o asemenea agenție ar fi foarte uh, utilă pentru a monitoriza respectarea cadrului legislativ actual, care nu întotdeauna este respectat. Uh, și Peter. Sunt puțin, nu sunt de, cu totul de acord cu tine vis-a-vis -vis de o, o chestiune. Cred că este, nu este foarte corect să dăm vina pe președinția estonă care a depus eforturi în acest sens, însă nu exista un sprijin suficient din partea tuturor statelor membre pentru a face progrese din acest punct de vedere. Din acest punct de vedere. Poate sunt optimist în urma acestor două săptămâni de, de pauză, însă acum sunt convins că liderii, șefii de stat au înțeles că este nevoie de o reformare a regulamentului de la, da, de la Dublin, că este nevoie de un adevărat sistem comun de azil european, care să nu se mai bazeze pe decizii ad hoc, care nu sunt uh, deloc durabile, sustenabile din punct de vedere politic. Tocmai de aceea sunt convins că în acest moment există uh, o șansă de a ajunge la un acord uh, politic la nivelul Consiliului, însă în urma acestui acord politic va fi nevoie de un efort susținut și concret vis-a-vis -vis de chestiuni cheie adoptate și de Parlamentul European și va trebui să se ajungă la o poziție comună între Parlament și Consiliu și vor fi discuții uh, dificile. Trecând la întrebarea doamnei uh, Spinelli, nu am dorit să dau impresia că reducerea numărului sosirilor uh, ilegale ar fi o realizare umanistă. Uh, Însă, acest lucru face parte dintr-o abordare cuprinzătoare, holistică a migrației, care ne permite ca cei care au nevoie de protecție să uh, se bucure de această protecție în mod ideal prin relocarea directă din exteriorul în interiorul Uniunii Europene, astfel încât să nu mai trebuiască să plătească contrabandiști pentru a ajunge în Uniunea Europeană. Și din acest punct de vedere aș dori să spun foarte clar că nu au loc niciun fel de returnări de persoane din Uniunea Europeană în Libia. Însă ce facem este să lucrăm împreună cu partenerii noștri internaționali, cu ICNUR și cu Organizația Internațională a Mungii, a Muncii pentru a ne asigura că dacă există uh, returnări voluntare, acestea să se desfășoare într-un mod uh, uman. Oamenii care doresc să se întoarcă înapoi în Libia să uh, poate să o facă, însă este vorba de persoane care nu au depus o cerere de azil în Uniunea Europeană. În ceea ce privește solicitanții de azil, din nou, lucrăm, lucrând împreună cu uh, agențiile ONU, uh, îi scoatem din Libia înspre Niger, de unde fac obiectul uh, programului de relocare înspre Uniunea Europeană. Însă nimeni nu este returnat direct din Uniunea Europeană înspre Libia în legătură cu ce se întâmplă în Niger. Nu sunt în situația de a vă oferi detalii privind operațiunile, operațiunile militare desfășurate de anumite state membre în uh, zona respectivă, însă lucrăm împreună cu autoritățile din Niger pentru a le consolida capacitățile de uh, a lupta împotriva Uh, traficanților de ființe uh, umane. Încercăm să oferim alternative economice la această activitate de trafic de ființe uh, umane și lucrăm de asemenea la consolidarea capacităților de apărare a frontierelor din Niger. Este unul din motivele pentru care tot mai puține persoane ajung în Libia din Niger. Este foarte dif- dificil să avem Uh, cifre concrete, s-a ajuns, se pare, la o reducere de la 70.000 de persoane care ajungeau într-o lună la doar 7.000. Și am ajung la un punct uh, amintit de, și de doamna Sipel, de exemplu. Un punct pe marginea căruia trebuie să înregistrăm cât mai repede progrese este implementarea planului de investiții externe, care uh, preconiza investiții de până la 44 de miliarde de euro, fonduri private în Europa, care ar ajuta la crearea uh, unui număr important de locuri de, de muncă în Africa și ar fi important să, re, să înregistrăm progrese din acest punct de vedere. Doamna Grapini m-a întrebat dacă sistemul de azil din Europa este perfect. Ei bine, nu. Uh, și aș putea să vă dau două, două exemple. Dacă ne uităm la rata de recunoaștere a afganilor, aceasta variază în Uniunea Europeană de la 99% la 0%. Dacă ne dorim un sistem comun de azil european, nu aș propune, nu mă gândesc la necesitatea existenței aceleași rate peste, peste tot, însă trebuie să existăm o tendință de convergență este un lucru valabil și pentru procedurile de azil, care du- uh, durează de la câteva luni uh, până la câțiva ani între statele membre ale Uniunii Europene. Și cred că trebuie să rezolvăm toate aceste chestiuni prin reformarea sistemului comun de azil, dar și prin, prin respectarea normelor legislative deja în vigoare. Pentru că dacă nu vom face acest lucru, vom uh, susțină de fapt alegerea forului celui, cel mai favorabil din Uh, Uniunea Europeană. Apoi, așteptările mele vis-a-vis -vis de declarația între Uniunea Europeană și Turcia și mă voi limita doar la aspectele legate de migrație. Eu preconizez că această declarație să funcționeze în continuare și că nu vom asista la o creștere a numărului uh, persoanelor care sosesc în Uniunea Europeană din Turcia. Doamna uh, Lamberts, dacă bugetul este potrivit pentru EASA în comparație cu bugetul pentru Frontex. Ei bine, Frontex s-a transformat într-o agenție cu competențe uh, suplimentare și sper că în momentul în care Peter va rezolva problema cu Consiliul uh, legată de agenția de azil și în care, în momentul în care această agenție va, va fi o agenție reală, să se bucure și de finanțarea uh, noilor competențe pe care le va primi Aș dori să spun însă că în uh, pe perioada în care nu există această agenție și în perioada în care statele membre de fiecare dată, de fiecare dată oferă, în continuare vor oferi sprijinul pentru acțiunile de transfer, vor trebui să susțină de asemenea activitățile EASA uh, îndreptate înspre uh, Italia și Grecia. În ceea ce privește declarația UE Turcia, din nou, Parlamentul European are un rol uh, din punctul de vedere al uh, monitorizării uh, modului în care se implementează facilitatea pentru refugiați din uh, Turcia și modul în care sunt cheltuiți fondurile care ajung în mod direct în, în Turcia. În plus, Parlamentul European are cuvânt de spus din punctul de vedere al liberalizării regimului vizelor, de exemplu, și apoi monitorizarea returnărilor și ce se întâmplă cu persoanele care au fost returnate deja. Avem contacte strânse cu Organizația Internațională a Muncii uh, pentru migrație, care are competențe concrete din, din, din acest punct de vedere. Am uh, înțeles că există diferențe între așteptările persoanelor care se întorceau în Libia și uh, realitatea de la fața locului. Uh, și doamna Sipel, cred că aveți uh, dreptate, atât dumneavoastră cât și doamna Infeld a spus acest lucru. Avem două opțiuni. Putem privi migrația ca fiind o amenințare sau ca fiind o oportunitate. Migrația nu va dispărea. Drept urmare, mie mi se pare că este obligația noastră că este necesar să privim migrația ca fiind o oportunitate și să lucrăm împreună cu partenerii noștri pentru a gestiona într-un mod eficace migrația, atât din punctul de vedere al asistenței, pentru, uh, asistenței oficiale pentru dezvoltare, uh, din punctul de vedere al creării unor căi legale de migrație, prin, uh, prin intermediul modalităților de relocare directă a persoanelor care, au ne, care se bucură de protecție internațională, uh, și trebuie să vedem, de asemenea, dacă acordurile comerciale încheiate sunt uh, cele potrivite. Din acest punct de vedere, cred că ne-am recalibrat stimulantele uh, politicii uh, comerciale și știu că mm, toate aceste aspecte sunt discutate pe larg, de exemplu, în Comisia pentru Dezvoltare a, a, a Parlamentului European, însă sunt cu totul de acord cu mesajul politic uh, pe care se ascunde în spatele întrebării dumneavoastră. Într-adevăr, avem nevoie de o abordare cuprinzătoare, avem nevoie de o colaborare strânsă cu partenerii de pe continentul african. Și apoi am fost întrebat ce facem pentru a, pentru a ne asigura că este respectat cadrul legislativ uh, exist, uh, existent. Vă aduc aminte că am uh, demarat procedurile de infringement, de încălcare a tratatelor împotriva Poloniei și Cehiei, de exemplu, pentru, neres- pentru faptul că nu au respectat decizia privind transferul refugiaților de asemenea, sistemul de azil din aceste state nu este alineat normelor europene și Comisia Europeană își respectă calitatea de gardiană a tratatelor din, din acest punct de vedere. Nu există, faptul că nu există un acord privind regulamentul de la Dublin și reformarea acest lucru nu înseamnă un cec în alb oferit tuturor statelor membre. În ceea ce privește situația insulelor din Marea Egee, mm, urmărim cu toată atenția această situație. Am lucrat îndeaproape cu autoritățile elene în ultimele luni. Cred că am oferit un sprijin financiar important. Cred că 1,3 miliarde de euro au ajuns la autoritățile elene. Nu precupețim niciun fel de efort și vă dau un exemplu foarte concret. Am mutat oameni din anumite, de, de pe aceste insule din tabere de refugiați în hoteluri, de exemplu, însă ceea ce trebuie să se întâmple foarte repede este ca, este ca uh, Grecia să înceapă să returneze în Turcia persoanele că, a căror uh, uh, cerere de azil a fost respinsă. Și pentru a răspunde și întrebării domnului președinte, ultimul punct, cardul albastru, optimismul pe care l-am vis-a-vis de acest punct cred că la cel mai înalt uh, nivel în statele membre s-a recunoscut faptul că avem nevoie de un sistem comun de azil. Și acest lucru sper că va duce la adoptarea acestui blue card. În același timp, uh, cred că statele membre își doresc uh, o cooperare sporită aprofundată între ele uh, pe aceste, pe aceste puncte. Pentru că, într-adevăr, avem nevoie de un grad mai mare de, de uh, armonizare, de o plus valoare europeană mai mare în toate acțiunile noastre. Și apoi, din punctul de vedere al transferurilor, cifrele sunt reduse, este un lucru adevărat. Pe de altă parte, am văzut că um, există în continuare uh, probleme. Eu nu sunt un suporter convins al pragului de 75%, este ceva care trebuie să fie corectat prin reformarea regulamentului Dublin. Însă Italia și Grecia trebuie să se bucure în continuare de uh, solidaritatea uh, altor state membre, pentru că toate uh, statele membre să înțeleagă că într-un, într-o situație de criză există un sistem care le stă la dispoziție. Vă mulțumesc! Domnul Nicolov a fost de acord să nu mai uh, ia cuvântul acum pentru că suntem în uh, întârziere și avem uh, alături de noi alți oaspeți. Îl rog pe părintele Bagea să vină alături de noi aici la, la prezidiu. Îi mulțumesc lui, Sa- lui Simon și domnului Nicolov pentru participarea la această discuție. Colleagues, um, first of all, um... Dragi colegi, în primul rând îmi cer scuze pentru întârzierea cu care începem acest punct legat de cel pe care tocmai l-am încheiat. Este vorba de răspunsul oferit uh, uh, refugiaților și migranților, 20 de puncte de acțiune pentru pactele globale. În altul scaun a creat o secțiune specială dedicată migranților și uh, refugiaților. Am asistat deja la o declarație din partea apei în noiembrie și am discutat cu în altul scaun pe Sfântul Scaun privind intervenția necesară privind migrații, uh, migranți și refugiați. Și acum o să avem un schimb de opinii cu părintele uh, Baggio, responsabil pentru această secțiune dedicată migranților și refugiaților la Sfântul Scaun. Nu, după cum am spus, avem, avem deja o întârziere și aș dori să dau cuvântul invitatului nostru pentru prezentarea sa și îmi cer scuze din nou pentru această întârziere. Sunteți uh, binevenit alături de noi și sper că vom avea și timp pentru o rundă de întrebări și răspunsuri după prezentare. Vă rog. Mulțumesc. Aș dori să încep prin a mulțumi pentru invitația pe care mi-ați adresat-o și pe care am acceptat-o cu mare plăcere pentru ca să vă prezint aici cele 20 de puncte de acțiune pe care secțiunea Migranți Refugiați a Sfântului Scaun a prezentat-o deja pentru a contribui la procesul care ne va duce la pactele globale din 2018. Am pregătit uh, mai multe PowerPoint-uri care o să ne ajute. Prin uh, Humanam Progressionem, Papa Francisc a dorit o abordare integrală la această problemă pentru justiție, pace și pentru uh, o protecție a migranților și a refugiaților. Încercăm să răspundem uh, exigenței coerente uh, de a avea o dezvoltare integrală în toată lumea. Însă um, urgența din care a fost adusă de către fenomenele migratorii care au fost cauzate la rândul lor de conflicte și dezastre naturale, a dus la nevoia unei atenții deosebite pentru problemele migrației. De aceea s-a instituit o secțiune specială migranți și refugiați în uh, interiorul Sfântului Scaun care uh, a fost instituită chiar de Papa Francisc. Această urgență a, a subiectului migranți refugiați în întreaga lume a dus la o reafirmare a importanței bisericii pentru ca să încercăm să găsim o soluție în această problemă, o soluție care să fie uh, sub egida Sfântului Scaun pentru a găsi o soluție convingătoare și eficientă pentru binele uh, refugiaților și a migranților. Secțiunea Migranți Refugiați uh, arată cât de importantă este misiunea Bisericii Catolice aici, a compania poporului uh, Dumnezeu în toate uh, încercările sale, mai ales pe cei săraci, în tristețe, în suferință, în criză. Misiunea principală a acestei secțiuni este să susțină biserica la nivel internațional prin acompanierea persoanelor în orice etapă a procesului uh, de migratoriu, având o atenție deosebită față de cei care sunt obligați să se strămute sau să fugă din țara lor. Biserica Catolică a adus uh, o atenție deosebită în de-a cursul timpului, întotdeauna față de persoanele care au avut uh, nevoi speciale aici, mai ales pentru refugiați, pentru persoane strămutate și biserica se simte din nou în obligație de a acționa în solidaritate cu persoanele care sunt uh, expulzate, sunt strămutate sau cer ajutorul comunității internaționale. Foarte multe persoane trebuie din ce în ce mai multe să-și abandoneze casele din cauza persecuției, din cauza violențelor, catastrofelor naturale sau a sărăciei și trebuie să recunoaștem că migrația este un răspuns uman, natural general la criză este în același timp o dovadă a dorinței născute a fiecărui ființe umane de a fi fericit și de a se bucura de o viață mai bună. Chiar și având în vedere această realitate cu dimensiunea materială, dar și spirituală pe care o aduce cu sine, cere un răspuns și o, o abordare în întreaga lume. Criza actuală ne-a arătat că se pot găsi răspunsuri comune și eficiente care să fie și potrivite. Biserica dorește să colaboreze cu comunitatea internațională pentru a promova măsuri eficiente de protecție a demnității, a drepturilor, a libertății uh, pentru toate persoanele, pentru toate ființele umane, incluzând aici persoanele care cer azil politic strămutaților interni și externi procesele care au fost lansate de către Națiunile Unite pentru două pacturi globale, una pentru o migrație sigură și reglementată și una pentru refugiați, reprezintă o ocazie unică pentru a găsi un răspuns comun pe tema cooperării internaționale și pentru a împărți responsabilitatea. Biserica și-a exprimat deja poziția față de multe teme care vor fi incluse în pactul global și pe baza experienței sale ample dorește să contribuie la ambele procese. Pentru a putea aduce o contribuție pozitivă la uh, problema migrațiilor și a refugiaților, biserica s-a consultat cu conferințele episcopale sau cu celelalte foruri ale sale și a elaborat un plan de 20 de puncte de acțiune care au fost adoptate de către Sfântul Scaun, care sunt bazate pe practici, bune practici și sunt caracterizate printr-un răspuns tangibil al Bisericii Catolice la nevoile refugiaților și ale migranților. Nu pretindem să fie puizat toate soluțiile existente pe subiectul azilului sau a migraților, dar e vorba de considerente practice pe care noi, catolicii, nu putem să nu le folosim pentru a încerca să completăm și să aprofundăm dialogul cu guvernele, având în vedere elaborarea pacturilor globale, pactelor globale. Cele 20 de puncte reprezintă o sumă de măsuri eficiente care au fost analizate și care reprezintă un răspuns la provocările actuale. În conformitate cu uh, um, spusele părinte, eh, papei, noi încercăm să promovăm, să integrăm și în același timp să ajutăm. Fiecare din aceste verbe înseamnă, de fapt, o invitație la acțiune pentru toată lumea și încearcă să plece de la ceea ce este posibil în momentul de față pentru a atinge obiectivul final și anume de a crea o casă comună, inclusivă și care să fie sustenabilă pentru toți. Este speranța noastră sinceră ca punctele propuse să fie un ghid pentru toți politicienii care, sau pentru toți cei care doresc să se angajeze pentru a îmbunătăți situația migraților, refugiaților, strămutaților interni și externi și persoanelor cele mai vulnerabile. Mai departe, Faptele ne arată că migrația este întotdeauna constituită din fluxuri mixte și de foarte multe ori este foarte greu să faci o distinție între migranți și refugiați, de exemplu. De foarte multe ori nevoile lor sunt uh, similare, dacă nu chiar identice. De aceea este absolut oportun ca procesele de redactare și negociere a acestor puncte să fie făcute în armonie între cele două pacturi, pacte globale și în același timp e nevoie ca cele două pacturi să fie um, să, fie, să se concentreze pe nevoile unei uh, oricărui ființe umane și să, fie, să treacă prin mecanisme de evaluare. Secțiunea Migranți Refugiați oferă 20 de puncte de acțiune ca o contribuție la negocierile pactelor globale pe tema uh, refugiaților și a migranților pentru 2018. Sub uh, egida Papei Francisc încercăm ca aceste puncte să fie concrete pentru ca să se poată colabora cu comunitatea internațională și sperăm ca ele să fie incluse în pactul global. Voi prezenta acum în detaliu cele 20 de puncte, subliniind uh, care sunt punctele pe care deja uh, suntem pe aceeași lungime de undă cu Uniunea Europeană în uh, pactul global. Nu vreau să citesc documentul pentru că v-a fost deja transmis și puteți să urmăriți punctele care sunt similare și în studiul personal al documentului. Primirea refugiaților, creșterea căilor legale de acces pentru refugiați și migranți. Decizia de migrare trebuie să fie una uh, liberă și pe bază voluntară. Fiecare țară care dorește să participe la această schemă trebuie totuși să ține cont de următoarele puncte. Expulzările colective sau arbitrare ale refugiaților trebuie să fie evitate tot timpul. Trebuie respectat întotdeauna principiul de non refulmă și uh, față de țările care sunt considerate nesigure. Trebuie să se garanteze siguranța persoanei și nu trebuie să existe o evaluare sumară și arbitrară cu privire la situația de securitate din țara respectivă. Trebuie să se creeze căi legale pentru o migrație sigură și voluntară de exemplu, folosirea unor vize umanitare sau vizite pentru studenți sau pentru ucenici, crearea unor coridoare umanitare pentru persoanele cele mai vulnerabile, sponsori privați la nivel comunitar, adoptarea unor programe de relocare a refugiaților, dar și folosirea vizelor pentru o regrupare familială, încrezând aici și bunicii și frații și nepoții adoptarea unor vize temporare speciale pentru persoanele care fug din zone de conflict, din țări uh, vecine cu țări de conflict, adoptarea unor programe de primire care să fie cât se poate de generoase. Numărul 3. Încurajarea statelor pentru adoptarea unei perspective de siguranță națională care să țină cont uh, cum trebuie de siguranța persoanelor și de drepturile tuturor migranților care sunt solicitanți de azil, dar și ale refugiaților care intră pe acel teritoriu. Aceste vize trebuie să fie obținute printr-o formare corectă a agenților de pază, a agenților de la frontieră, dar și pentru crearea unei baze comune pentru refugiați și migranți, pentru toți cei care scapă din zone de uh, conflict, de război și care uh, trebuie să uh, primească o ofertă diferită decât cea a detenției, așa cum se întâmplă în unele cazuri. Apoi, protejarea drepturilor și demnității migranților și refugiaților. Biserica a subliniat necesitatea unei abordări integrale și olistice în discursurile pe care le-am mai auzit poziții din partea bisericii față de migrație. În centru trebuie să fie persoana uh, și individul, indiferent de naționalitate, drepturile acestuia fiind uh, prioritare. Dreptul la viață este inalienabil și nu poate să depindă de statutul de migrant al unei țări, iar biserica uh, subliniază acest principiu inalienabil până la sfârșit. 4. Autoritățile țărilor de origine trebuie să-și protejeze migranții printr-o ofertă de informații sigure și certificate înainte de plecarea acestuia. Certificarea și normarea de către agențiile de migrație, constituirea unui departament ministerial care să fie, se ocupe de diasporă și oferta de asistență pentru cei care ajung în străinătate. 5. Autoritățile din țara de destinație trebuie să protejeze migranții pentru ca să nu fie exploatați, pentru ca să nu fie uh, victimele traficului de persoane și a muncii forțate. Aceasta înseamnă și o verificare a angajatorului pentru documente care trebuie să fie deținute și să fie legale. Justiția trebuie să se aplice și migranților, indiferent de statutul lor și fără consecințe negative pe uh, statutul lor în țara respectivă. Posibilitatea de a deschide un cont bancar este foarte important și determinarea unui salariu minim care trebuie să fie plătit minim o dată pe lună. Se încurajează de asemenea la punctul 6 statele membre să pun uh, migranții, solicitanții de azil și refugiații în condiția de a-și folosi la maxim capacitățile și competențele lor și să contribuie la bunăstarea lor și a comunității din care fac parte la nivel local. Aceasta se poate obține printr-o garanție de libertate de mișcare în interiorul țării respective, prin, permit, prin oferirea de permise de muncă și prin implicarea comunităților locale în primirea acestor refugiați, dar și prin accesul la mijloace ample de telecomunicare și programe de integrare la nivelul pieții muncii și de ajutor pentru cei care doresc să se repatrieze se uh, ajută statele la punctul 7 pentru uh, minorii care au fost separați de familiile lor în uh, conformitate cu Convenția Internațională pentru Dreptul Copilului. Aceasta se poate obține prin identificarea unor soluții alternative față de detenție pentru migranții minori sau pentru migranții minori în situații irreglementare. Oferirea unei custodii temporare pentru persoanele minore neacompaniate sau crearea unor centre de primire pentru familii, adulți dar și uh, adolescenți. Se încurajează statele membre de a, fi, uh, de a proteja toți minorii în conformitate cu Convenția pentru Protecția Copilului și trebuie dată o garanție că aceștia nu devin, uh, o, nu sunt apoi livrați uh, abuzului în momentul în care devin majori. Aceasta trebuie să fie o chestiune care să fie adoptată de către toate statele membre. Apoi, nouă, trebuie să se asigure accesul la uh, educație la toți migranții, refugiații și solicitanții de azil. Accesul la școala primară și secundară este obligatorie, indiferent de statutul acestora, cu un standard egal pentru toți cetățenii. Și 10 se încurajează statele membre de a asigura migranților și refugiaților un uh, acces la drepturile sociale, la drepturile de sănătate și la asistență de bază, indiferent de statutul acestora, asigurând accesul la schemele de pensii naționale, dar și garantând în același timp libertatea de a contribui mai departe în cazul repatrierii. Apoi, uh, se, trebuie să se garanteze ca uh, migranții și refugiații să fie egali și să aibă accesul la cetățenie în momentul în care copiii sunt născuți pe teritoriul respectiv, în conformitate cu Declarația pentru Drepturile Copilului. Apoi, dezvoltarea uh, drepturilor uh, omului în cadrul migranților. Biserica încurajează o abordare egală în cadrul comunităților locale. Toate țările trebuie să includă migranții și solicitanții de azil la nivel național, iar biserica insistă asupra unor puncte clare. Se încurajează statele să garanteze o recunoaștere a dezvoltării competențelor migranților care sunt solicitați de azil sau refugiați în țara de destinație prin intermediul unei garanții de acces la, instru- la formarea terțiară, la formarea, uh, dar și la programe de ucenicie, la programe de formare profesională um, pentru adulți și procese de uh, evaluare Um, și de uh, recunoaștere a diplomelor existente. Se încurajează statele să integreze social și uh, pe piața muncii refugiații în comunitățile locale prin intermediul unei recunoașteri a libertăților de mișcare și de a-și alege uh, locul de reședință, garantând dreptul de muncă azilanților și refugiaților, o ofertă de cursuri de limbă, de asemenea, și de adaptare la obiceiurile locale cu ajutor, dacă se poate, în limba lor maternă. Se încurajează la 14 statele membre să promoveze și să prezerve în același timp integritatea și bunăstarea familiei, indiferent de statutul acestora ceea ce se poate obține printr-o favorizare a Uh, acționării la nivel familial uh, prin uh, oferirea de posibilități de a munci împreună cu familia și în același timp de a regrupa familia fără să se abuzeze la nivel de piața muncii, de minori, de exemplu, implicându-i în activități care nu sunt de natură Uh, de natură uh, ocupațională trebuie să fie prezervată în primul rând sănătatea minorilor. Statele membre trebuie de asemenea să țină cont de uh, refugiați și de minori care au probleme și migranți care au probleme și sunt mai ales vulnerabili, persoane cu disabilități, indiferent de statutul migratoriu, promovând includerea migranților non-acompaniați sau care sunt persoane cu disabilități, incluzându-i așadar în programe speciale educaționale. Se încurajează comunitatea internațională națională să se, încură, să se îmbunătățească comuni, uh, comunicarea între statele membre, iar pentru țările care primesc foarte multe, mulți refugiați trebuie să se ofere un uh, ajutor special pentru ca toată lumea să poată să beneficieze de toate aceste drepturi, indiferent de statut. Aceasta se poate obține prin finanțarea unor structuri de infrastructură, de asistență medicală, educativă și socială în locul primirii, incluzând aici în destinatarii de ajutoare și asistență familiile locale care se uh, găsesc în situație situația respectivă. 17. Statele membre trebuie să garanteze și libertatea religioasă, atât în uh, ceea ce privește viața profesională, cât și ca practica, pentru ca practicanții să poată să, uh, indiferent dacă sunt refugiați sau migranți, să își exercite acest drept. Integrarea, uh, îmbunătățirea și îmbogățirea comunităților locale prin participarea uh, migranților. Prezența migranților și refugiaților este o oportunitate. S-a folosit de multe ori în intervențiile dinainte acest uh, termen de oportunitate. Oportunitate de creștere atât pentru cei care vin cât și pentru cei care sunt acolo, pentru că reprezintă o întâlnire între culturi și aceasta duce întotdeauna la o îmbogățire. Participarea tuturor la societate duce la îmbunătățirea societății, iar biserica insistă asupra următoarelor puncte. Apoi, se încurajează statele să favorizeze integrarea ca proces bidirecțional care recunoaște și valorizează cultura celuilalt. Aceasta se poate obține prin recunoașterea uh, cetățeniei la naștere, oferind repede naționalitatea tuturor refugiaților și uh, dezlegând naționalitatea de criteriile de um, cunoștințele de limbă după 50 de ani al migrantului respectiv, dar și printr-o uh, um, posibilitate pentru migranții care au stat mult timp în țara respectivă pentru ca lucrurile să fie facilitate pentru aceștia. Statele membre trebuie să încerce să transmită un, narati- un, spun, un discurs pozitiv despre migranți și refugiați care să pună accentul pe îmbunătățirea societăților prin acest schimb cultural. Integrarea migranților este garantată astfel, iar anunțurile publice trebuie să fie făcute și în limbile vorbite de către majoritatea migranților în comunitățile locale în care ei sunt foarte prezenți. Și 20. Ultimul punct, se încurajează statele membre de a încuraja pe străinii care fug din uh, conflicte uh, prin uh, Um, diferite condiții care trebuie oferite în momentul în care acesta dorește să vină înapoi, să fie repatriat, uh, prin așa numita procedură de repatriere asistată. Asistența temporară trebuie să fie valabilă și după ce aceștia au ajuns acolo, prin recunoașterea titlurilor și profesiilor pe care le-au uh, obținut, de exemplu, sau diplomelor pe care le-au obținut în străinătate și uh, garantarea acestora Uh, integrării acestora. Am uitat să spun de fiecare dată următorul slide, așa că îmi pare foarte rău, ultimele trei nu au fost în timp ce vorbeam, dar acum putem să mergem la ultimul. Textul acestor 20 de puncte de acțiune a fost um, înscris și citit cu diferite ocazii la întâlnirile cu diferite state din Uniunea Europeană. Acest text a fost tradus în mai multe limbi și a fost uh, discutat uh, așa cum este în această după amiază cu dumneavoastră. Și acum, ultimul slide, vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, Părinte Bagiu. Îmi pare rău că a trebuit să vă grăbesc așa. Știu că dumneavoastră sunteți conștient de puținul timp pe care îl avem la dispoziție, dar apreciem prezentarea pe care ați făcut-o. Aș vrea să spun câteva lucruri colegilor introduction to... În primul rând, vreau să vă explic că această uh, secțiune a Sfântului Scaun pentru refugiați și migranți este una specială și dumneavoastră vă ocupați de ea. Uh, ea a fost înființată tocmai pentru că biserica încerca să uh, intervină oarecum politic, să spun așa, în acest domeniu. Și uh, părintele Fernandez, care este uh, și dânsul aici, cununțul apostolic al Uniunii Europene, a participat și a încercat să ofere idei. Deci vreau să menționez toate aceste lucruri pentru că Uh, vrem să explic uh, cum de ați venit dumneavoastră aici uh, și cum de Biserica Catolică încearcă să se implice pentru a oferi servicii pentru refugiați în foarte multe state membre. Poate că și alți colegi doresc să vă pună câteva întrebări sau să facă comentarii și am să încep cu doamna Kengă, vă rog. Eh, grazie, Claude mio intervento più che con delle domande. Mulțumesc, Claude. Uh, am mai multe întrebări, dar aș dori în primul rând să remarc uh, similitudine între ceea ce ați prezentat dumneavoastră și ceea ce am făcut și noi, pentru că până la urmă ceea ce ne-ați prezentat dumneavoastră este o o, o ghida, un ghid politic până la urmă pe care noi îl vom integra cu plăcere. Aș vrea să ne întoarcem însă scurt înapoi, în 2013, când totul a început să se schimbe datorită acțiunilor uh, papei Francis, când în 2013 uh, el a fost, uh, Sfinția s-a fost în Lampedusa și s-a aruncat în mare pentru ca să arate că noi suntem toți în situația acelor migranți pentru că până atunci se vorbea numai de clandestini, ca și cum ar fi fost fantome, ca și cum în, uh, nu aveau niciun loc în instituțiile noastre. Și deci totul a început să se schimbe odată cu acest gest al papei, odată cu uh, aplecarea sa asupra subiectului și odată cu faptul că Papa și-a asumat rolul de protector. Figura sa și personalitatea sa ne-a ghidat și în realizarea unor politici în domeniul migrației, cum ar fi cercetarea și uh, căutările și salvările. Proiectul mare nostru a început imediat după aceea, vă amintesc, care este proiectul cel mai mare umanitar care a salvat peste 150.000 de persoane. După aceea, uh, vreau să revin asupra unor altor similitudini cu multe puncte pe care noi le-am menționat în rezoluția pe care am redactat-o și pe care am votat votată cu o majoritate foarte clară în Parlamentul European pentru a avea o abordare holistică în uh, politicile din Mediterană. Nu vreau să vorbesc prea mult pentru că sunt foarte bucuroasă. Văd că documentul dumneavoastră seamănă atât de mult uh, cu ceea ce am uh, întocmit noi și în același timp se pot aplica principiile catolice pe drepturile internaționale, pe normele internaționale și uh, pe drepturile omului. Este vorba de un document care are o viziune. Este și modern în același timp, respectă drepturile, dar și demnitatea omului. Anumite notițe anice puncte importante uh, pe care vreau să le menționez sunt cele patru idei pe care ni le-ați prezentat și care sunt, uh, în primul rând, primirea refugiaților, protecția, promovării, promovarea și integrarea acestora și reiau aici câteva puncte care mi se pare extraordinare. Perspectiva oferirii unei uh, siguranțe uh, care trebuie să fie întotdeauna să fie mai, să fie mai importantă decât siguranța națională. E vorba de drepturile inalienabile ale refugiaților, ale uh, azilanților. Apoi ați mai inclus și diaspora, ceea ce mi s-a părut foarte important. De multe ori, statele membre nu recunosc aceste drepturi. Foarte multe state. Diaspora, acest cuvânt care a, menționat, a fost menționat și în uh, documentul despre parteneriatul dintre Uniunea Europeană și Uniunea Africană este esențial și mă bucur foarte mult de, viziun, de viziunea pe care ați avut-o stabilind acest concept ca fiind important. În legătură cu cetățenia mai sunt multe de făcut, începând cu țara mea, Italia, dar și alte state membre mai au un drum lung. Trebuie să recunoaștem totuși dreptul la cetățenie a persoanelor care se nasc în Uniunea Europeană și vreau să mă adresez și dumneavoastră pentru ca să putem colabora, pentru că știu cât de angajați sunteți dumneavoastră în domeniul cetățeniei. Și închei acum cu ultimul punct pe care vreau să vi-l prezint și anume, mi se pare din nou că sunteți foarte vizionari și apreciez că ați cerut uh, dumneavoastră Biserica Catolică la punctul 17. Ați spus că trebuie să fie garantată întotdeauna libertatea religioasă în domeniul profesional, în, uh, în... și practica uh, pentru refugiați, pentru migranți, indiferent de statutul lor migratoriu, trebuie să le fie recunoscută această religie. Nu ați spus că trebuie să adere la Biserica Catolică, ci tocmai ați garantat libertatea religioasă. Mi se pare foarte important acest punct în cadrul dialogului. Vă mulțumesc foarte mult și vom folosi la maxim documentul pe care ne-ați transmis. Mulțumesc! Thank you very much, Cecile. Um, Barbara Spinelli. Barbara, please. Mulțumesc, doamna Spinelli. Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc foarte mult părintelui Bagio. Mulțumesc părintelui Bagio și papei care stă la, că este inspirația acestui document și aș dori să mă refer la câteva puncte esențiale de exemplu, similitudinea necesităților refugiaților și migranților, ius soli, integrarea socială, reintegrarea familiei, înțeleasă într-un sens larg, crit- criticarea listelor cu statele considerate a fi uh, sigure, și drepturile existente care trebuie să fie respectate dincolo de statutul de migrant sau refugiat. Aș avea câteva întrebări legate de câteva puncte specifice ale acestui plan. Prima întrebare se, re, referă la trimiterea făcută în acest plan la rolul conferințelor episcopale, care trebuie să transmită planul de acțiune respectiv guvernelor respective, în mod specific miniștrilor de resort. Ce se, ce se întâmplă cu conferințele episcopale din anumite state, care, din Uniunea Europeană, care au o atitudine mai re, reluc, nu-și doresc atât de mult uh, migrația, așa cum se întâmplă cu Polonia și Ungaria, de exemplu. Ce se întâmplă cu conferințele episcopale din statele respective? Și a doua întrebare se referă la lege sau raportul cu uh, legi. În acest plan se spune că migrația trebuie să fie un uh, proces uh, structurat, care să fie bazat pe legile statelor implicate. Ceea ce m-a frapat pe mine este că se face prea puțină trimitere la legislația internațională, la, la convențiile internaționale. Este exclusă, de exemplu, Convenția privind drepturile copiilor, minorilor. În mod specific, din punctul meu de vedere, nu se face trimitere la o lege cu caracter fundamental, care nu privește doar uh, fuga din fața războaielor și din fața dictaturilor, dar se referă la dreptul de a părăsi orice stat, inclusiv statul uh, propriu, așa cum se precizează în Declarația Universală a Drepturilor Omului, care merge dincolo de situația de război. Orice om, orice persoană are dreptul de a-și părăsi propria țară. Și un alt punct, de altfel ultimul, din uh, planul dumneavoastră de acțiuni se referă la valoarea siguranței perso uh, persoanei. Aici se spune că trebuie să există un echilibru potrivit între siguranța persoanei, eu aș adăuga și demnitatea unei persoane, și preocupările legate de siguranța națională. Mie mi se pare că este un uh, punct foarte spinos și chiar și aici, uh, din punctul meu de vedere, ar trebui să facem trimitere la legislația internațională care este foarte precisă când vine vorba de echilibrul necesar între cele două dimensiuni și uh, este foarte preocupată pentru a nu da o prioritate mai mare siguranței naționale. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Barbara! Dragi colegi, după această reuniune o să avem o parte cu ușile închise și aș dori să vă mulțumesc, să mulțumesc colegilor pentru răbdarea lor, colegilor care doresc să rămână la și această parte și o să dau cuvântul doamnei Infel și doamna, doamnei Sipel acum. Sophie, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu subcintă. Și eu aș vrea să mulțumesc domnului Bagio pentru această prezentare. Rare ori uh, se laudă în Biserica Catolică, dar pot să spun că de data aceasta apreciez foarte mult eforturile făcute și implicarea Bisericii Catolice și a Papei. Cred că din cele 20 de puncte ale planului de acțiune, foarte multe dintre ele coincid uh, sau sunt uh, asemănătoare cu poziția Parlamentului European și chiar cu părerile mele personale și ale grupului meu politic liberal. Deci, uh, valori care nu sunt neapărat ale unui grup sau al altuia și pe care le partajăm de multe ori. Susțin de aceea aceste eforturi și sper că împreună să reușim să atingem măcar câteva obiective. Însă un principal obiect, uh, obstacol în calea atingerii celor 20 de obiective sunt uh, oamenii politici și politica în sine. De multe ori acestea se află în uh, calea atingerii acestor obiective și de multe ori e vorba chiar de catolici, de creștini democrați, care se nimerește să fie uh, cei mai uh, uh, mari opozanți ai politicilor umane în ceea ce privește refugiații în Austria, Ungaria, Polonia, Bavaria, dar și în alte părți ale Uniunii. De aceea mă întreb ce puteți face dumneavoastră pentru a influența acești lideri politici, pentru că e clar că ei caută voturile uh, extremei dreapta și uh, profită de aceste sentimente xenofobe tocmai pentru a câștiga un avantaj electoral. Este părerea mea. Și, de fapt, asta nu are neapărat de-a face cu acest plan de acțiune în 20 de puncte, dar ne arată uh, foarte clar care uh, Um, este uh, situația în ziua de astăzi cu creștini democrații. Primul uh, uh, nou-născut la Viena, la 1 ianuarie anul acesta, era din părinți musulmani, se numea Asel, era o fetiță și nașterea ei a fost însoțită nu de felicitări, ci de un adevărat val al rasismului și apreciez faptul că papa s-a pronunțat împotriva acestor manifestări rasiste. Cred că era foarte bine că a făcut-o, dar cred că ar trebui să se folosească puterea bisericii pentru a reaminti liderilor politici și chiar și liderilor creștini-democrați care sunt adevăratele lor valori, valori creștine, pentru că doar în felul acesta putem reuși cu acest plan de acțiune pe care îl susțin. Birgit, te rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am să fiu foarte succintă pentru că vroiam să menționez și eu un punct pe care l-a subliniat deja Sofie pentru că unele dintre țările catolice, creștin-democrate, sunt uh, uneori și cele care resping orice fel de solidaritate. Am să menționez două. În Ungaria avem 2,8 uh, milioane de catolici înregistrați și în Polonia 9 din 10 se identifică ca fiind catolici. Pe lângă aceasta, nu numai că ei nu doresc să primească refugiați, dar mai mult decât atât neagă orice fel de responsabilitate în ceea ce privește relocarea la nivel european, nu se implică în relocare, în strategia pentru refugiați, condițiile de primire sunt pur și simplu neacceptabile. Uh, din punct de vedere al drepturilor uh, omului și doresc să construiască ziduri uh, cât de înalte posibil pentru că nu doresc să aibă refugiați la ei acasă. Deci, uh, dacă e vorba de poziția noastră comună, pot să spun că de câte ori mă întâlnesc cu oameni din Biserica Catolică, ne dăm seama că, într-adevăr, avem o viziune comună, care este aceea de a face bine. Însă vreau să vă întreb ce putem face, ce puteți face pentru a schimba atitudinea în aceste țări și în aceste regiuni. Ce se poate face uh, și ce puteți face dumneavoastră alături de comunitățile uh, locale. Există ceva ce se poate face pentru a susține aceste comunități care există chiar și în țări precum Polonia, care doresc să susțină, să primească, să integreze refugiați, dar nu au resursele necesare pentru a o face. Deci există vreun lucru pe care doriți să-l faceți, de care aveți nevoie, pe care îl faceți în mod concret sau există ceva pentru ca împreună să facem progrese? Mulțumesc! Mulțumesc, o întrebare foarte bună, foarte uh, potrivită, pentru că din uh, discuția pe care am avut-o cu părintele Bagio știu că uh, este una din problemele fundamentale cu care se confruntă viața de zi cu zi. Am să vă dau câteva minute pentru a răspunde. Italiano prezentatele. O să o să încerc să răspund în italiană întrebărilor formulate în limba italiană. Mulțumesc doamnei Chiengă pentru aprecierea manifestată față de aceste puncte și similitudinea între aceste între poziții. În ceea ce privește doamna Spinelli, avem aceeași păreri privind necesitățile refugiaților și migranților și chestiunile spinoase legate de statele considerate a fi sigure pentru repatriarea persoanelor. Invitația pe care am adresat-o conferinței episcopale de a transmite acestor două, 20 de puncte trebuie înțeleasă ca atare, ca o invitație. Trebuie să găsească persoanele responsabile din uh, guvernele respective și să înceapă un dialog pe marginea acestor, uh, pe marginea acestor 20 de puncte rezultatele obținute până acum au fost foarte, chiar foarte pozitive. Am avut deja 40 de întâlniri uh, directe între conferințele episcopale și reprezentanți ai guvernelor, ocazii cu care încercăm să, să promovăm să promovăm aceste interese, să exprimăm uh, preocupările împărtășite. În ceea ce privește uh, relațiile cu um, legislația internațională. Într-adevăr, în cele 20 de puncte concrete nu se face trimitere la legislația europeană. Am făcut-o din, uh, în mod ad hoc în intervenția mea din această, din această seară. Este o, o decizie um, informală, chiar dacă în subtextul uh, declarației se regăsește trimiterea la uh, convențiile internaționale, de exemplu Convenția privind xenofobia, chiar dacă nu se face trimitere directă la, la legislația internațională din acest punct de vedere al migrației. Când vine vorba de dreptul de a imigra mult, multe ori a trebuit să explic uh, studenților, membre, um, studenților mei faptul că există dreptul de a părăsi uh, de a-ți părăsi uh, statul, de a te reîntoarce în statul tău de, origi, de origine, dar nu există un stat, nu există dreptul de a intra într-un stat străin. Deci acest drept are un caracter puțin asimetric și din punctul de vedere al uh, reîntregirii familiei, cred că acesta ar fi un punct de la care am putea uh, pleca în uh, discutarea acestor chestiuni. Și cred că trebuie să înțelegem că există o corresponsabilitate globală asupra căreia Sfântul Părinte a insistat de, de, mai, de mai multe ori. Um, toți oamenii ar trebui să aibă dreptul de a se realiza ca persoană și ca familii în uh, orice parte a lumii. Și uh, de la acest punct că cred că ar trebui să plecăm în discuția pe care avem. Din punctul de vedere al siguranței și siguranței persoanei și siguranța națională, din acest punct de vedere, există o aliniere puternică cu legislația internațională. Noi am uh, plecat de la ideea că un stat nu există dincolo de persoane, ci persoanele există, își desfășoară viața în sânul unui uh, stat. Trebuie să ne îndepărtăm de concepția machiavelică a uh, statului statul există ca o uniune de persoane care în urma unei convenții decid să trăiască împreună. Fără această convenție de bază, statul încetează să mai uh, există. Deci, din acest punct de vedere, cred că trebuie să existe, să fie găsit acest echilibru între siguranța personală și siguranța națională, siguranța uh, statului. Tocmai de aceea, Sfântul uh, Părinte a declarat că siguranța personală trebuie să aibă prioritate față de siguranța națională. Și apoi o să comasez uh, cele două întrebări, ultimele două, două întrebări. Dacă este vorba de persoanele catolice, știm că cu toții avem uh, propriile noastre sarcini într-o societate. Unii suntem politicieni, alții suntem uh, uh, preoți. Ce vă pot uh, asigura este că mulți catolici s-au angajat în mod direct în protejarea, în integrarea migranților și, de fapt, trebuie să spun că atât în Europa, dar și în alte părți ale lumii, angajamentul Bisericii Catolice din acest punct de vedere a fost unul foarte coerent și consistent și mii de lucrători catolici încearcă să primească și să integreze migranți și Biserica Catolică a integrat uh, sume imense în uh, aceste tipuri de activități și mulțumită donatorilor care au încredere în activitatea Bisericii Catolice. Ne bucură faptul că am găsit parteneri din acest punct de vedere în alte confesiuni, în alte uh, biserici Uh, și în alte organizații și ne bucură acest uh, fapt și în sensul dialogului menționat de doamna uh, Chiang, un dialog interconfesional care este important pentru noi. Cred că ce a spune este că fiecare persoană are dreptul la propriile opinii și pentru, și pentru schimbarea uh, opiniilor respective e, acest lucru trebuie să fie motivat și uh, Uh, Sfântul Părinte s-a pronunțat uh, categoric în legătură cu uh, principiile importante. S-a pronunțat pe marginea acestor principii în anul 2017, sunt, consider, sunt sigur că va continua să se pronunțe și în anul 2018. Știți cu, to- cu toții că acest proces de schimbare a mentalităților, de a încerca să ajungem la un consens din punctul de vedere al înțelegerii care sunt uh, principiile fundamentale, este un lucru foarte dificil, pentru că trăim într-o situație specifică și trebuie să facem față temerilor oamenilor care sunt reale. Poate motivele acestor temeri nu sunt reale, însă temerile sunt uh, uh reale. Percepțiile s-ar putea să fie greșite de asemenea, dar acest lucru nu înseamnă că nu sunt reale. În acest context încercăm să facem tot ceea ce ne stă în uh, puteri în toate aceste, uh, în toate aceste state și în toate statele uh, europene. Uh, cred că există mii de bune practici. Și de asemenea trebuie să purtăm această discuție în acest context al temerilor care există mențiunea pe care am uh, făcut-o înainte, și anume că trebuie să schimbăm discursul narrativ, trebuie să facem această schimbare uh, împreună, să trecem dincolo de veștile negative vis-a-vis -vis de migranți, de solicitanții de azil, pentru că aceste uh, știri negative nu fac decât să atâțe și mai mult temerile cetă- cetățenilor, oamenilor normali. Din potrivă, ar trebui, să, ar trebui să insistăm mai mult asupra oportunităților, potențialului adus de uh, noi migranți, de schimbul cultural care uh, are loc cu această ocazie. Trebuie să spunem că fie vom crește împreună, fie nu uh, vom mai crește deloc. Deci trebuie să înțelegem textul uh, global. Uh, Așa cum a spus și Sfântul uh, Părinte în fața Parlamentului European, Uniunea Europeană are o mare, o mare uh, responsabilitate, pentru că toată lumea consideră, sau mulți oameni consideră că Uniunea Europeană este un leagăn al uh, drepturilor omului și considerăm că din acest punct de vedere nu doar Biserica Catolică are o misiune, ci și Uniunea Europeană. Tocmai de aceea am acceptat această invitație de a discuta cu Parlamentul European și ne dorim să lucrăm împreună pe, vi- pe viitor. Vă mulțumesc pentru întrebări și pentru orice uh, sugestii pe care ați putea să ni le transmiteți. O să vă uh, las uh, detaliile uh, de contact știu că, numai, că timpul este o problemă acum, deci o să mă opresc. Domnul președinte, știu că și colegii noștri aș dori să vă mulțumesc, că sperăm că vom avea o discuție onestă și deschisă. Vă mulțumesc pentru onestia dumneavoastră și pentru răspunsurile dumneavoastră. Și, dragi colegi, uh, trebuie să recunosc că doream să discutăm în primul rând uh, pactele globale din, partea, din, din cadrul Națiunilor Unite, uh, subiect pe care vom avea o reuniune interparlamentară în februarie, vom avea și o audiere comună organizată cu Comisia pentru Bugete, de exemplu, și cu alte comisii. Și după cum a spus Părintele Bagio, Biserica Catolică și alte conf- uh, confesiuni uh, au un rol foarte important din punctul de vedere al integrării sociale, deci ar trebui să înțelegem rolul practic pe care îl uh, joacă aceste uh, biserici în multe din statele membre ale Uniunii Europene. Vă mulțumesc foarte mult, uh, Părinte Bagio, mulțumesc și Părintelui Fernandez și așteptăm cu nerăbdare să lucrăm împreună cu dumneavoastră pe viitor și mă rog să transmiteți toate cele bune Papei. Vă mulțumesc, dragi colegi, pentru această dezbatere excelentă. Sper că ne vom revedea în curând. Mulțumesc! Um, we're going into, uh, in... Dragi colegi, vom începe uh, partea ședinței noastre care este cu ușile închise. With apologies to um, everyone that was waiting for this, it should have begun. 17.45. This is on the... Trebuia să înceapă la 17.45. Este vorba de acordul uh,